she said. Dear colleague, please, we have to go. The agenda is very busy today, so please uh, sit down, we are to beginning. Ah, l'emendamento 74 è stato ritirato. 74. Bene, siete tutti pronti? Diamo allora inizio alla votazione. Vota... Domnilor și domnilor, dacă sunteți pregătiți, trecem la vot. Votăm mai întâi de toate propunerea de rezoluție referitoare la programul de activitate pentru anul 2010 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Domnul Tyler este raportorul pentru această propunere de rezoluție. Să începem cu amendamentul 11. Cine e pentru? Domnul Cuchea, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a trece la vot, dați-mi voie să vă rog să introduceți pe lista de vot un amendament oral propus de colegi. Este vorba despre schimbarea numelui Macedonia, acolo unde apare în textul de votat de către comisie, în fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Deci toate aceste mențiuni ar trebui să fie schimbate. Vă mulțumesc! Bine, dacă nu există obiecții, domnul raportor este de acord cu acest amendament oral. Domnule Lambsdorff? Nu știu dacă regula de procedură este cât se poate de clară în momentul de față sau este respectată în momentul de față. Uh, însă, în cazul în care acest regulament de procedură nu este respectat, aș uh, ridica o obiecție. Un coleg este suficient pentru a introduce un asemenea uh, sau o obiecție este suficientă pentru a elimina acest uh, amendament oral. Dumneavoastră sunteți împotrivă? Bine. Trecem la vot. 11 pentru, împotrivă, a obiecții. Controlăm electronic, așadar, amendamentul 11. Se deschide votul. Ci sono ancora quasi 10 colleghi. Mai sunt cam 10 colegi care nu au votat. Ați uh, introdus cartelele, dar n-ați votat. Sau poate că le-ați uitat acolo. Bine. Închidem votul atunci. 13 împotrivă, 21 pentru, se adoptă. Amendamentul 12. Voturi pentru, nu este pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3, 15 acum. 14? Bine, 14, spune președintele. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 15. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 16. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Compromisul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2, pe două părți. Voturi pentru, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 28 acum. cine pentru împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar, trebuie să verificăm electronic. La 28 s-a deschis votul. 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 18 împotrivă. Compromisul 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. cine pentru? A, nu, vă rog să mă scuzați, spune președintele, am trebuie votat 40 pentru că s-a adoptat 39. Cine este pentru la 40? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 41. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 42. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. cine pentru? Patruzeci Vreți să verificăm electronic? Bine. Verificăm pentru control. La 49 s-a deschis votul. Non ah, si accende. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 23 împotrivă, 26 pentru. Se adoptă. 51. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Cu amendament oral cu can. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 61. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 70. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge.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 26 împotrivă, 23 pentru, se respinge. 82 acum, deci 83 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84 cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7 cu amendament oral din partea domnului Cucan. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 88. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 89. cine pentru? Ce doriți? Doriți să controlăm 88 electronic? Bine, așa facem. S-a deschis uh, votul electronic la 88. 88. 88. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 40 pentru, 11 împotrivă și o abținere se adoptă. 89. Cine-i pentru? Împotrivă. abținere se adoptă. 90 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva, abține, se adoptă. Și partea a doua, acum, cine pentru? cine pentru? Împotriva, abține, respins. Compromisul 8, cine pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 96. Cine-i pentru? Secretariatul m-a corectat. Într-adevăr, trebuie să votăm și 94 pentru că... și 95, de fapt. Deci, lăsăm deoparte 96, votăm 94. cine pentru? Împotrivă. Abțineți, se adoptă 95. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 96. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum 97 cu 98 identice. Ce doriți să controlăm? Să verificăm? A, ah, e un banc. Bine, ok. 97 și 98 identice. Votăm. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. cine pentru? 99, ah, 99 decaduto, 99 decaduto. Compromesso 9. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul 10. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 110. cine e pentru? Împotrivă. Mi se pare că se respinge totuși. Dar haideți să vedem. Haideți să controlăm electronic 110. S-a deschis votul la 110. Sì, sì, ma giusto. 110. 110, deci s-a deschis votul. Văd că câțiva colegi n-au votat încă. Se închide votul. 33 la 21, deci se respinge. 33 împotrivă și 21 pentru, da. Se respinge. Trecem acum la 108. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Voturi pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 114, cine pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. Compromisul 12, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 119. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 122. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 127 cine pentru? Nu, mă scuzați, spune președinte, 123 trebuie votat și el. cine pentru 123? Împotriva. Abțineri se respinge. 124 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 125 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 126 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 127. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 13. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 137 acum, cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri Cred că se adoptă, dar nu sunt foarte sigur, deci propun să verificăm electronic. Acum 137 s-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 29 împotrivă, 25 pentru, se respinge. Compromisul 14. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 140, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 141, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 148, cine pentru? Mă scuzați, spune președintele, 142. Trebuie votat, am răspins 141. Cine este pentru 142? Împotriva acum. Mulțumesc, abțineri se respinge. 143. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 144. cine Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 145. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 146. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. 147 acum. cine pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 148. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 149. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 150. cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 151. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Nu se adoptă, spune președintele. Considerentul A, amendamentul 2, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3, voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 4, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci, Doamna Gianacu dorește să ia cuvântul. Vă rog, doamna Gianacu. Domnule președinte, la amendamentul 5 uh, vreau să vă întreb dacă pot să mai fac și un amendament oral. E vorba de amendamentul meu. Și aș vrea să eliminăm especially of the governments. În ultima propoziție, care începe cu especially of the governments, vreau să tăiem acest especially of the governments. Și după aceea se vorbește de instituțiile europene și statele membre ale UE. Bine, atunci tăiem această propoziție, dacă aceasta înțeleg este propoziția dumneavoastră. Să vedem dacă sunt obiecții. Dacă sunt obiecții, nu putem să fim de acord. Există, se pare, obiecții? Nu sunt obiecții. se doriți să luați cuvântul sau... Nu, nu doriți să luați cuvântul. Atunci nu sunt obiecții. Atunci votăm cu această precizare. Bine, cine-i pentru? Împotrivă? Nu-i clar, deci verificăm electronic. Se deschide votul la amendamentul 5. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Deci, 30 uh, la 27. Amendamentul 6. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 7. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 8. cine e pentru? Împotrivă. Cred că se respinge, dar uh, abținerile nu contează, deci 9. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge 10. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final acum. Vot electronic. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 49 pentru 7 împotrivă, 3 abțineri, felicitări raportorului. Acum uh, avem un raport așadar adoptat acesta. Acum trebuie să mai votăm însă și raportul uh, cu privire la fluxurile migra migratorii cauzate de instabilitate, domeniul de aplicare și rolul politicii externe a Uniunii Europene. Raportor este primul vicepreședinte, domnul Fiorello Provera. Trecem deci acum la amendamentul 98. Pentru. Voti contrari. Astenuti. Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 99, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine pentru? nu 10, 100, mă scuzați, zice președintele, 100 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 101 cine pentru, împotrivă, abțineri, nu-i foarte clar. Deci, verificăm 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30, 30 împotrivă, 26 pentru. 102. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 103. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 107. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Verificăm 107 electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 la 26. 108. cine pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă. Bine, verificăm. 108 verificăm electronic. Dacă am eu dubii, probabil că vă trag și pe dumneavoastră de partea incertitudinii. Bine, nu vreau să mă justific. Trebuie să respectăm uh, dorința dumneavoastră. Se închide votul. 26 la 29 se adoptă. Compromisul 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 111 acum. L-am găsit. 111. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 113. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 115. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a deschis votul electronic la 115. Verificăm. V-ați plictisit de votare. Nu mai ridicați mâinile. 115. Se închide votul electronic. 41 împotrivă, 14 pentru da. E respins foarte clar. 117 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118. Pe două părți. Deci, prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. 119. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 100... 120 cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 125. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 126. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 127. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 128. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 129. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Verificăm 129. Aperta la votație. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. Eh, 45. Se închide votul, într-adevăr 45 la 6, probabil că nu ridicați mâna, că altfel cred că aș fi văzut așa ceva. 130 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Bravo. Foarte bine. Se respinge. 131. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 132. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 133. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 138, cine-i pentru? 136. Mă scuzați, zice președintele, 136 trebuie votat pentru că nu l-am aprobat pe 130, nu l-am adoptat. Deci 136, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 137. Acum cine pentru? Împotriva. Abține. Se adoptă. 138. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 139. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. cine pentru? împotriva Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 145. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 146. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 151. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Verificăm 151 electronic. S-a deschis votul. S-a închis. 51 la 9. Probabil că vă țineți mâinile în buzunar. Cine se respinge? 152. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 153. Cine-i pentru? Verific. Vreți să verificați 152? Sigur. Se deschide votul. 152. Chiusa la votazione. 32. Se închide votul. 28. Se respinge. 153. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154. 153. Doriți control. Bine, s-a deschis votul la 153. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 30 la 28 se respinge. 154, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 157, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 158. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 165. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 166. cine pentru? împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 167. Vreți verificare? Bine, verificăm atunci. 166. Siete vicepresidenti, e certo. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 31 la 29. De adevăr, aici se putea greși. Se respinge însă. 166. 7, mă scuzați, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul 5. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 29. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 30. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 36. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge, 37 cine pentru, împotrivă, abțineri nu-i foarte clar, 37 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. 26 la 34 se adoptă. 38. Cine-i pentru? Împotriva. Nu prea ridicați mâinile, deci 38 s-a deschis votul. Chiusa la votație. S-a închis votul. 46 la 8. Se respinge. 39. Vă rog, ridicați mâna. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 41. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 51. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem acum la amendamentul 62. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. cine pen, pentru? Mă scuzați, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. cine 7. Mă scuzați, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 8. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 71. cine pentru? împotrivă? Abțineri. Se respinge. 77. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 78. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Se respinge. 79. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 85. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 88. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 89. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 90. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 93. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 95. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 96. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 97. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 1 de la Citations, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, cine pentru împotrivă, se adoptă. 3, cine pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, cine pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, nu. 5 nu, că l-am adoptat pe 4. 6. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Nu se votează. Deci, 17. cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, nu-i foarte clar, haideți să verificăm electronic 18. Chiusa la votazione elettronica. S-a închis votul electronic la 18. 25 la 36 se adoptă. 19. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avizul libe. L1. cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. L2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. L4. 3. Bine. 3 se verifică electronic. S-a deschis votul la 3. L3. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Treizeci și cinci la douăzeci și patru se adoptă. Acum votum, votăm amendamentul 4 pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. L5 cu amendament oral 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Allora, ehm, eh, emendamento... Amendamentul 12, în două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a doua. S-a deschis votul. Prima parte de la amendamentul 12. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 29 pentru, 26 împotrivă. Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. 13. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Nu, nu sunteți de acord cu respingerea. Bine, atunci verificăm la 15 electronic. S-a deschis votul la 15. S-a închis. 28 la 33, într-adevăr,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 18. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avizul DEVE acum. Amendamentul 1. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Vot de control electronic de 3. S-a deschis votul. Ah, Chiusa la votazione. S-a închis votul. 33 împotrivă, 26 pentru, se respinge. 4 acum, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 5, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 6, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 7, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 10. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 11. cine prima parte? Pentru prima parte. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vreți să verificăm a doua parte? Bine, s-a deschis votul la a doua parte. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 25 la 36 se adoptă. 12. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 cinii pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 cinii pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 cinii pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 cinii pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Restul sunt acoperite de 50. Am uitat însă de amendamentul 28. Nu e aici. Deci trebuie să votăm și amendamentul 28 pe care l-am uitat. Și deci deschidem uh, acum votul la amendamentul 28. Se deschide votul. Deci e la pagina 4 veți vedea acolo amendamentul 28. Ibrisagici, care este compatibil cu amendamentul, uh, cu compromisul 5. Deci cine pentru 28? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum uh, votul final, vot electronic. Cine, uh, mă scuze, s-a deschis votul. Vabbè, manca un po' di voti, comunque chiudiamola. Mai avem foarte puțin. Există multe lume care a introdus cartela, dar nu votează. Sunt absolut mișcat să vă pot spune că primul vicepreședinte și raportor a reușit un scor de 53 la 1 și a învins. Felicitări raportorului pentru această activitate. Bine, abbiamo Abbiamo un ultimo voto. Discarico. Mai avem uh, acum votul pe descărcarea 2009. Bilanțul, uh, bugetul Uniunii Europene, secțiunea 3, Comisia, raportor doamna de Kaiser și acum uh, avem 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 3, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 4 cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și acum votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Aperta la votazione. S-a deschis votul. S-a închis votul. 53 la 1, 3 abțineri. Felicitări eh, doamnei raportor și s-au terminat și voturile. Allora, invito uh, il vicepresidente designato. Îl, cer pe, îl invit pe domnul vicepreședinte desemnat, domnul Pașcu, și domnul uh, Provera să vină la pupitru. Prevede la mia relațiune e non... Pentru că acum vom discuta raportul meu. Allora, eh, Comunque, dici, dici. please, Dragi colegi, uh, haideți să continuăm cu întrunirea noastră și să începem să discutăm despre raportul anual al Consiliului către Parlamentul European, raportul domnului Albertini. Dragi colegi, Haideți să continuăm, vă rog. So, uh, the report of Mr. Raportul domnului Albertini și aș vrea să-l rog acum pe domnul Albertini să ia cuvântul. Sarò molto breve perché vorrei la... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de succint pentru ca și colegii din această comisie să aibă suficient timp pentru a veni cu contribuțiile lor. Raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind aspectele principale și opțiunile de bază ale PESC este primul raport din partea noastră. Avem 236 de amendamente, adică cam cu 100 mai multe decât uh, data trecută și cred că acest lucru ne arată cât de mare este interesul pentru asemenea subiecte care se referă la noua PESC. Serviciul European, European de Acțiune Externă este și el structurat tot mai bine și tot mai puternic. Se stabilește uh, rolul de instanță de control a Parlamentului și trebuie să atrag atenția că cele mai noi evoluții din Europa de Est, mai ales din Belarus, dar și în zona mediterană, mă refer aici la crizele din Egipt, Libia și Tunisia, aceste evoluții necesită o oarecare actualizare pentru că situația se dezvoltă și evoluează în continuare și probabil că vor fi uh, necesare anumite amendamente orale înainte să votăm final la AFET și anume pe 13 aprilie, așa cum a fost prevăzut. Cele mai multe amendamente se referă la multilateralism, la Națiunile Unite, Kosovo, Rusia, uh, vecinătatea pentru zona de est, uh, Tunisia și așa mai departe. se examinează diverse amendamente de compromis în prezent pentru a se încerca reducerea numărului acestor uh, amendamente de la 237 la mai puține. Voi uh, discuta cu raportorii din umbră săptămâna viitoare despre acest lucru. De fapt, uh, în săptămâna 28-31 martie, cam 25 de amendamente sunt supuse dezbaterii și în felul acesta vom reuși să acoperim cam jumătate din amendamentele înaintate. Pe 12 aprilie, deci chiar înaintea votului, vom uh, fi capabili să prezentăm aici uh, propunerile de compromis definitive. Există anumite teme la care propunerile de compromis uh, au fost înaintate. Acestea se referă la diverse domenii, la obiectivele generale ale PESC, coerența um, Serviciului European de Acțiune Externă, managementul crizei, politica energetică, statul de drept, democrație și multe alte domenii. Nu are niciun rost să le enumăr pe toate, dar este importantă și relația cu NATO. Însă nu vom explicita totul acum, ci vom face acest lucru atunci când vom discuta despre amendamentele de compromis. Uh, de asemenea, regiunile geografice, uh, despre acest punct am discutat deja. Știți că amendamentul este prevăzut în plen pentru sesiunea din mai și cam atât am avut eu să vă spun în introducere și abia aștept să aud contribuțiile colegilor noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Svoboda! Mulțumesc, domnule președinte! Domnul Albertini a menționat uh, punctele importante. Evoluțiile cele mai recente trebuie și ele cuprinse în acest raport. Până la urmă este vorba despre un raport care se referă la trecut, politica de asociere din trecut, însă câteva amendamente din partea mea, dar nu numai din partea mea, uh, solicită comisiei respectiv înaltului reprezentant să se refere și la propunerile strategice pentru prezent și viitor, să nu se refere numai la trecut. Pentru că, de facto, trebuie să integrăm și anumite lucruri care teoretic nu sunt obiectul, nu fac obiectul raportării. Însă aceste lucruri se întâmplă, de aceea îl voi ruga și pe domnul Albertini să discute cu doamna înalt reprezentant pentru a vedea dacă nu cumva putem uh, ca pe viitor să integrăm în aceste rapoarte un capitol uh, referitor la anul în curs. Pentru că în felul acesta ne-am simplificat și noi uh, activitatea. Domnul Albertini a, a atras atenția asupra rolului uh, reprezentantului diplomatic, înaltului reprezentant. O, acesta trebuie să fie evaluat. Nu va fi o sarcină ușoară. Eu am foarte multe așteptări uh, în ceea ce privește aceste aprecieri, pornind de la pozitive până la cele negative și sunt curios cum se va întâmpla totul. Trebuie să fim cât se poate de deschiși, dar, și de, să dăm, dar să dăm dovadă și de iscusință uh, Domnul Barroso, la dezbaterea din plen, a atras atenția asupra acestui lucru pentru că nu are niciun sens să uh, avem doar uh, păreri uh, negative, ele pot fi folosite de toată lumea. Cred că trebuie să facem niște observații critice, însă, în esență, acest raport trebuie să reprezinte o consolidare a rolului înaltului reprezentant și nu numai o critică care să se adreseze împotriva funcției și împotriva serviciului diplomatic în totalitatea sa, care să poată fi folosit ca atare serviciile diplomatice um, trebuie analizate și ele, modul în care au funcționat, cel puțin cele care s-au aflat într-o situație de stres deosebită. Sigur, nu solicit un uh, test de stres, însă, dacă ne gândim la ultimele evoluții, trebuie să analizăm dacă au existat probleme, să vedem cum au funcționat. Ne referim aici și la Africa de Nord. Haideți să vedem cum au funcționat aici serviciile diplomatice, au putut să ajute la îmbunătățirea situației. Și de asemenea mai doresc să abordez încă un punct. Nu avem niciun fel de serviciu secret, pentru că serviciile secrete uh, din Africa de Nord uh, ar putea spune că au eșuat, pentru că nu au obținut niciun fel de informații. Însă avem servicii de informații, servicii de informații care lucrează cu ONG-urile, cu grupurile de informare și care au contacte cu acestea în uh, toate regiunile în Africa de Nord, în Caucaz sau în Asia Centrală. Însă pe această direcție trebuie să ne străduim să obținem informații mai bune decât până acum. Poate că ar trebui să reacționăm și să acționăm mai deschis, mai bine. Trebuie să găsim un mod prin care Uniunea Europeană să se informeze mai bine despre situația din aceste țări. De asemenea, vreau să vorbim despre vecinătatea de est și, din est și din sud, Astăzi s-a votat deja un uh, aviz pe această temă, însă trebuie să mai facem multe pe această direcție și, de asemenea, trebuie să îmbunătățim promovarea democrației, dar și a dreptății sociale, pentru că revoltele din Africa de Nord nu au de-a face numai cu o dorință de mai multă democrație care s-a născut dintr-o dată în persoanele respective, ci și de anumite necesități sociale, așteptări sociale care nu au fost îndeplinite. Situația era deosebit de gravă acolo pentru că oamenii beneficiază de o formare mai bună, dar de multe ori nu găsesc uh, locuri de muncă adecvate calificării lor. Am văzut cum stau lucrurile și în Uzbekistan. Multe persoane tinere au o calificare foarte bună, dar nu găsesc un loc de muncă corespunzător. Bine că acolo lucrurile nu s-au uh, dezvoltat astfel încât să se ajungă la o revoltă, însă este un aspect decisiv care vizează nu numai democrația, ci și dreptatea socială. Și sigur, și situația de mediu este foarte gravă. Trebuie să vorbim și despre situația dezastruată din Japonia, dar ne gândim la Asia Centrală de asemenea, în ceea ce privește uh, mediul înconjurător, apa, alimentarea cu apă. Uh, am discutat despre un proiect uh, de construire a unor diguri în uh, Tajikistan și în regiunea respectivă. Toate aceste aspecte trebuie să fie tratate de serviciile diplomatice și de Uniunea Europeană și și pe această direcție am înaintat mai multe amendamente. În final, sigur că amendamentele trebuie să fie reduse la anumite amendamente de compromis, Însă îmi doresc să ajungem la o soluție comună, pentru că nu putem să solicităm o politică comună din partea celorlalți, dar în Parlament să avem un vot divergent. Personal am oarește probleme referitoare la săptămâna din 28 în 31, pentru că grupul nostru parlamentar este prezent atunci la Atena, însă această chestiune o putem rezolva bilateral și sper să putem să votăm pe 13 aprilie cu succes. Mulțumesc! Aș vrea să le reamintesc colegilor că la 4.30 îl întâmpinăm aici pe uh, prim-ministrul Armeniei. Președinte sau prim-ministru? Se întreabă domnul președinte. Domnul Daf. Domnule președinte, trebuie să fiu mai prompt decât uh, sunt de obicei. Cred că este oarecum ciudat faptul că discutăm aici un raport care se referă la politica externă și de securitate comună a anului 2009, adică o perioadă care a trecut de mult. Abia mai pot să-mi amintesc ce se întâmpla în anul 2009. Și cred că ar trebui să dăm dovadă de sensibilitate și să revizuim procedurile noastre și modul de a trata raportul anual. Pentru a accelera ritmul în care examinăm activitățile anuale. Sigur, a fost o perioadă plină de capcane, uh, s-a înființat Serviciul de Acțiune Externă și sunt într totul de acord cu ceea ce a spus domnul Svoboda, și anume că nu trebuie să devenim prea critici, să nu criticăm foarte tare ceva ce nu este încă bine structurat. Însă, rolul lui Cathy Ashton se dovedește a fi unul foarte problematic. Și eu vorbesc ca o persoană care a fost implicat în uh, realizarea acestui uh, punct și cred că trebuie să fim cât se poate de sensibili la această temă și să ne gândim că este vorba despre un set de funcții cât se poate de complexe pe care le întrunește doamna înalt reprezentant. Însă, trebuie să vă spun că o susțin. De prea multe ori ea devine o interfață între Consiliu și comisie. Și nu mai este un avocat al reformelor comune și al uh, politicii pentru securitate. Ea are competența de a propune politici comune și mi-e teamă că mult prea des ea eșuează în a face acest lucru, în a pune punct. Vreau să mă refer la aliniatul 4 și să subliniez spectrul larg de sarcini pe care le are inițierea de politici, implementarea acestora și asigurarea conformității cu uh, statutul. Cred că avem nevoie de o discuție la Consiliu pentru a se cădea de acord asupra unor întrebări fundamentale. Le cunoaștem pe cele evidente. Kosovo, Macedonia, Turcia, însă există și alte probleme deghizate. Conflicte de opinii între statele membre mai puțin evidente și care au o dimensiune istorică, iar acestea sunt dificil de expus. Trebuie să trecem de la o stare de dezacord la o confruntare a părților care se află în dezacord trebuie să realizăm o analiză a cauzelor care au dus la acest dezacord și să avem o abordare comună. O întrebare cheie cu care trebuie să ne confruntăm anul viitor se referă la Turcia. Cred că strategia noastră pentru Turcia a eșuat. Am mai spus acest lucru și înainte. Procesul de accedere a fost uh, unul fără succes și mi-e teamă că am putea pierde Turcia din sfera de influență a Europei. Turcia este cu siguranță Turcia cu siguranță simte această divergență care există la nivel de Uniune Europeană. Și mai trebuie să facem ceva și anume să sporim colaborarea Uniunii Europene cu parlamentele statelor membre în ceea ce privește PESC și PESA. Nu trebuie să existe neînțelegeri la nivelul Parlamentelor Naționale în ceea ce privește datoriile și drepturile Parlamentului European. Vis-a-vis -vis de toate politicile internaționale. Și cred că această comisie va trebui să accentueze acest lucru în mod deosebit. Presupun că vreți să mă opresc așa încât o voi face. Mulțumesc că mi-ați citit uh, atât de bine gândurile. Domnul Maier. Gracias, señor presidente. Bueno, sabe el señor Albertini, porque ya tuvimos ocasión al inicio de este debate, que... Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja ocazia, în timpul acestei dezbateri, să discutăm despre acest lucru. Grupul meu parlamentar va vota împotrivă, pentru că uh, pe moment, uh, la Uniunea Europeană noi nu deținem majoritatea, nici în ceea ce privește domeniul securității, nici în ceea ce privește politica externă. Câteodată poate ar fi bine să ne examinăm reacțiile, mai ales în domeniul politicii de securitate, pentru că vorbim aici de partenerii atlantici, de NATO, un complex militaro-industrial foarte cuprinzător, foarte costisitor. Cele mai mari costuri pe care le-a uh, avut umanitatea până acum pentru domeniul militar provin de aici și cu toate acestea există la nivel mondial o mare nesiguranță produsă de foamete, nedreptate, inegalități. Și acesta este cel mai mare și pericol pentru umanitate, înfometarea și inegalitățile. Din toate aceste motive, există o mare nesiguranță care a luat naștere și apar automat și anumite riscuri, anumite pericole care necesită intervenție militară. Este vorba aici de intervenția armatei în afara granițelor naționale la nivel mondial. Acest lucru îl fac Statele Unite în sensul unei politici uh, a NATO, însă avem aici de-a face cu noi forțe, de exemplu Republica Chineză, și de asemenea există o mare necesitate de a ilumina sursele acestei nesiguranțe, pentru că Uniunea Europeană, la nivelul politicii externe, nu are prea multe de oferit. Serviciile noastre de informații nu au știut uh, dinainte despre evenimentele din Egipt sau din Libia. Și asta din anumite motive clare, pentru că s-a colaborat cu Ben Ali în Tunisia, cu Mubarak și cu Gaddafi. Deci, până la urmă, toți suntem colaboratori avem uh, acorduri de asociere și, nu în ultimul rând, am încheiat asemenea acorduri cu Tunisia și cu Egiptul. Chiar dacă nu avem un asemenea acord încheiat cu Libia. Și există un articol, articolul 2, care vorbește despre respectarea drepturilor omului. Și pe acesta noi nu am pus suficient accent, se pare. Doamnelor și domnilor, cred că ar fi bine și cred că a sosit momentul să reflectăm dacă nu ar fi cazul ca politica externă și de securitate comună să fie regândită și reorientată în funcție de situația din Africa de Nord, care ne arată că am făcut totuși ceva greșit sau cel puțin nu foarte corect. De aceea, cred că asemenea reflexii ar fi cât se poate de potrivite. De aceea, domnule Albertini, noi dorim să fie dezvoltat un nou sistem de securitate în această perioadă de tranziție, cu niște obiective clare, cum ar fi soluții politice, Și aceasta este o solicitare pe care o adresăm și Statelor Unite. Într-o lume în secolul 21, trebuie găsite noi soluții, noi căi. Știu că nu mai am timp de vorbire, însă cred că acestea sunt probleme directe. Haideți să ne gândim la Turcia, care în uh, nordul Ciprului are 14.000 de soldați, care reprezintă o amenințare clară la nivel politic, la nivel diplomatic. Există foarte multe eforturi, însă acestea trebuie susținute pentru că este incredibil faptul că Turcia continuă această politică de ocupare. Și cred că aceasta este o politică a colonializării care este portată în continuare în nordul Ciprului și care este nedreaptă față de cetățenii Ciprului și se întâmplă la porțile Uniunii Europene. Acest lucru trebuie să se încheie pentru că ciprioții sunt amenințați în ceea ce privește propria lor identitate. Mulțumesc, doamna Lunacek. Well, um, I would like to focus on... Vă mulțumesc. Vreau să mă concentrez asupra, asupra câtorva aspecte esențiale ale amendamentelor noastre. Unul dintre aceste comentarii se referă la așteptările pe care le avem din partea înaltului reprezentant. Sunt uh, de acord cu cele spuse de domnul Duff în acest sens. Ne așteptam din partea ei să fie o forță motrice în cadrul uh, politicii externe. Vreau să fie un adevărat lider al politicii externe europene. Asta ține de mandatul ei și trebuie să-l facă să le, să-i spunem uh, clar că se bucură de sprijinul nostru, dar trebuie să se ridice la nivelul uh, așteptărilor noastre. Bine, s-ar putea ca statele membre să nu sprijine neapărat, însă sprijinul nostru este suficient de important. Deci trebuie să meargă înainte cu PESC și să reprezintă un lider al politicii de, uh, externe a Uniunii Europene. În al doilea rând, prevenirea conflictelor, medierea conflictelor sunt necesare. Avem nevoie de includerea acestor aspecte în PESC și PESA. Am, am creat un amendament alături de alte grupuri care se bazează practic pe declarațiile doamnei Ashton la 8 iulie în fața Parlamentului European care uh, Uh, tocmai la asta se referea. Vorbea despre includerea unor facilități de prevenire a conflictelor și gestiunea conflictelor în cadrul uh, PESC și PESA. Ei, nu a făcut lucrul acesta până acum și este necesar dacă e într-adevăr să ne ocupăm de prevenirea conflictelor în adevăratul sensul, sens al cuvântului. În ceea ce privește misiunile PESA, noi dorim să depășim dezachid dezechilibru existent între capacitățile militare și cele civile. Știm că prea puțini oameni din partea civilă sunt implicați în lucrări. Până și militarii spun lucrul acesta. Deci trebuie să întărim facilitățile civile. Să ne amintim că 16 din 24 de misiuni PESA sunt de natură civilă. Deci, Asta înseamnă că până și uh, personal non-militar trebuie să fie numit în uh, conducerea acestor misiuni. Lucrul acesta este important. Și încă ceva. Am discutat despre NATO și cred că acest raport ar trebui să conține să conțină și faptul că liderii NATO nu au reușit să creeze o foaie de parcurs pentru desarmarea nucleară în spre marea noastră durere și de asemenea ceream NATO să creeze un mecanism de protecție civilă. Uniunea Europeană trebuie să facă lucrul acesta și uh, trebuie să spunem lucrurilor pe nume în discuțiile, discuțiile noastre cu NATO. Trebuie să ne amintim și de acordul de la Tesaloniki din 2003, conform căruia, căruia toate statele din uh, Balcanii de Vest trebuie să fie incluse la un moment dat în Uniunea Europeană. Aceasta este calea pe care trebuie să o urmeze aceste state. Și de asemenea cerem uh, celor care se ocupă de Kosovo să înceapă înceapă imediat dialogul pentru liberalizarea vizelor. Vă mulțumesc foarte mult. Toți cei care au luat cuvântul au fost raportori din umbră și tocmai de aceea le-am dat mai mult timp la dispoziție, însă mai există doi uh, vorbitori care însă vor trebui să se rezume la câte două minute fiecare. Doamna Muniz și după aceea domnul Milan Mor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul anual este foarte important, deoarece vorbim despre doctrina SAE. În momentul în care raportul nostru va fi promulgat, practic raportul promulgat nu va se va referi la un singur an, ci raportul ar trebui să acopere o durată mai um, lungă și tocmai de aceea, pentru a avea o doctrină complexă, am făcut câteva propuneri de amendament pe care nu le voi prezenta acum pentru că nu avem timp suficient la dispoziție. Însă, în ceea ce privește Kosovo, este important să ne alegem bine cuvintele, să um, pornim de la formulările specifice uh, ale Uniunii Europene, să folosim aceiași termeni să existe o coerență a formulărilor. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, trebuie să ne referim și la instrumentele financiare. Instrumente financiare care, uh, din uh, perspectiva Parlamentului European, trebuie să fie luate în considerare în, ca, în momentul în care se evaluează PESC și PESA. Este vorba, spre exemplu, de instrumentul de stabilitate. Încă un, mai am un amendament cu privire la Egipt, însă ar fi foarte bine ca raportorul să se ocupe de aceste lucruri, să le preia și uh, să le formuleze într-o asemenea măsură încât Uniunea Europeană să aibă o poziție unitară vis-a-vis -vis de noile guverne de tranziție. În ceea ce privește Iranul, din nou o problemă de uh, formulare. Am discutat uh, în plen în săptămâna trecută raportul Belder și tocmai de aceea vă atrag atenția asupra formulării care ar trebui să fie coerentă. Uh, trebuie să includem de asemenea și Sudanul de Sud aici. Cam atât. În rest veți putea citi totul în rapoartele, în amendamentele mele. Bine, vă mulțumesc. Pe scurt, domnul Milan Mun. Uh, vă mulțumesc pentru acest raport, domnule Albertini, care un raport foarte echilibrat. Acoperă mai totul, însă există o, un mic deficit aici, data la care a fost prezentat raportul. Datorită acestei date sau din cauza acestei date nu am putut uh, ține cont de cele mai recente evenimente din uh, Libia, spre exemplu. Am câteva amendamente, uh, care uh, au drept obiectiv reactualizarea rap raportului. Mă refer în special la statele din nordul Africii. În rest, toate cele bune legate de acest raport și, după cum spunea doamna antevorbitoarea mea, ar fi bine să rafinăm formularea uh, Uh, în ceea ce privește Kosovo, spre exemplu, pentru că nu toate statele membre ale Uniunii Europene au recunoscut independența acestui stat. Da, cam atât. Vă mulțumesc mult, domnule Albertini, mult succes pe viitor. Ați avut o poziție și uh, deosebit de bună în ceea ce privește redactarea acestui raport. Vă mulțumesc foarte mult. Invitatul nostru a ajuns deja. Știți prea bine că domnul Albertini trebuie să ia poziție vis-a-vis -vis de cele spuse. Tocmai de aceea trebuie să-i dau acum uh, cuvântul domnului uh, Albertini, care, după cum spuneam, va reacționa la cele spuse de colegi. Vă mulțumesc! Spunea mm, deja că mă bucur să ascult comentariile colegilor și am avut dreptate. Comentariile de astăzi au fost foarte pertinente, în special cele care se refereau la ceea ce s-a întâmplat de curând în uh, zona uh, de nord a Africii. Dar, de asemenea, trebuie să ne referim și la situația din Est. Ne confruntăm cu situații deosebite în zona respectivă. Prin urmare, sunt conștient de faptul că raportul trebuie să fie updatat, dacă îmi permiteți, și uh, raportul trebuie să conțină aceste referiri la aceste întâmplări foarte recente. De asemenea, trebuie să menționăm și rolul mai puternic al Parlamentului European dar voi face toate acestea și, uh, după cum uh, spuneam, vom purta discuții în săptămâna pe care o anunțasem anterior. Mai este un minut înainte de intrarea în sala invitatului nostru și tocmai de aceea dați-mi voie pe scurt să spun următoarele. Bineînțeles, putem să introducem amendamente orale înainte de votul final. Dar acest raport se referă la un an uh, care a trecut deja de ceva vreme. Anul 2009 nu seamănă deloc cu anul tumultuos 2011. Prin urmare, trebuie să avem grijă și să fim foarte relevanți. Vorbim aici despre probleme care s-au petrecut cu mai mult uh, timp în urmă decât doar cu doi ani în urmă, dar e clar că trebuie să includem totul aici. Bineînțeles, voi încerca ca amendamentele de compromis să extindă sfera de aplicare a raportului, să includă toate laudele, comentariile, criticile care au fost deja exprimate de asemenea și nu pot decât să sper că amendamentele noastre de compromis vor uh, fi pe gustul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Haideți să trecem imediat la următorul punct de pe ordinea de zi. Allora, la facciamo venire. Bene, prego il nostro ospite di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 Urăm uh, bun venit domnului Tigran Sargsyan, prim-ministru al Republicii Armene. Sper că nu v-am uh, pronunțat greșit numele. Dumneavoastră sunteți binevenit aici la noi în comisie, ne onorați cu prezența dumneavoastră și vreau să vă urez uh, vreau să vă urez bun venit și vreau să urez uh, și bun venit președintelui delegației, care însă din păcate nu a putut veni, deci nu pot să-i urez direct bun venit. Vizita dumneavoastră, domnule prim-ministru, în Comisia noastră pentru afaceri externe este pentru noi un motiv extra, extrem de uh, justificat de a ne confrunta încă o dată cu uh, situația actuală din țara dumneavoastră, de asemenea cu situația din uh, în general din regiunea dumneavoastră și cu politica europeană de vecinătate care se află în momentul de față într-o fază de reformă. Comisia Europeană va adopta pe 20, va prezenta pe 20 aprilie 2011 orientările generale ale acestei politici revizuite uh, de vecinătate, iar comisia noastră a votat în această dimineață un text pe tema dimensiunii orientale a politicii europene de vecinătate și am discutat în acest context și despre importanța acestei teme, având în vedere toate rapoartele care s-au uh, și toate evenimentele din lumea uh, de astăzi, mai ales din uh, regiunea orientală. De asemenea, am vorbit despre parteneriatul cu zonele estice ale Europei și ale lumii în general și cu importanța de a moderniza relația noastră de parteneriat cu diferitele țări. După cum știți, Uniunea Europeană susține procesul de tranziție democratică în zona mediterană și politica noastră de vecinătate are obiectivul de a promova valorile democratice ale țărilor vecine cu care este în parteneriat. De asemenea și uh, țara dumneavoastră, stimate domnule prim-ministru, a trecut prin uh, demonstrații recente organizate de opoziție și uh, poate că dumneavoastră voi anticipa câteva întrebări pe care le vor pune colegii după aceea, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra natura acestor demonstrații și mai ales asupra răspunsului pe care guvernul dumneavoastră l-a dat în acest context. Noi uh, sperăm să putem avea un dialog pozitiv aici și să ținem cont de diferitele poziții diferite, bineînțeles, în uh, plină respectare a regulilor democratice care trebuie să guverneze un astfel de dialog. Desigur, important este și uh, să discutăm despre conflictul înghețat din Nagorno-Karabakh, care um, este un subiect în actualitate permanentă. S-a încercat rezolvarea acestui conflict în mai multe reprize și sperăm că liniile pe care le-a trasat Green, uh, grupul de la Minsk, declarația de la Madrid, declarația de la Moscova, toate aceste jaloane care au fost importante uh, și despre care se vorbește în toate documentele în acest context, trebuie să fie menționate și sperăm că putem să le susținem în continuare. Guvernul uh, armenian și guvernul Azerbaijanului sperăm să ajungă la o soluție pașnică în acest conflict. Mi se pare că ar fi mai bine totuși să mă opresc aici ca să nu vă fur timpul. Acum vrem să ascultăm ceea ce aveți dumneavoastră, să ne spuneți și după aceea vom deschide dezbaterea pentru a încheia eventual pe la 17.30. Puteți, uh, bineînțeles, vorbi cât doriți, dar aș dori să vă rog totuși să nu depășiți 10-15 minute pentru intervenția dumneavoastră introductivă. Aș mulțumi, v-aș fi foarte recunoscător pentru aceasta. Aveți cuvântul, domnule prim-ministru. Dear Mr. Albertini, esteemed members. Stimate domnule Albertini, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, sunt uh, onorat să mă aflu astăzi în fața Comisiei pentru Afaceri Externe și sunt recunoscător Parlamentului European pentru a fi organizat această întâlnire. Orice aspect care se află pe ordinea de zi a zilei de astăzi trebuie să fie privită în contextul celor mai recente evoluții la nivel mondial, care este forța care determină turbulențele Uh, crizele și conflictele din Orientul Mijlociu și Nordul Africii? Ei bine, răspunsul este simplu. Oamenii vor schimbarea. Însă știm cu toate acestea din istorie că nu toate schimbările aduc obiectivele vizate. Tocmai de aceea consider că succesul modificărilor, schimbărilor fundamentale depinde de abilitatea de a formula uh, obiective colective și de a obține angajamentul și dorința cetățenilor de a atinge într-adevăr aceste obiective. Experiențele uh, statelor europene ne arată modul în care instituțiile democratice pot ajuta la atingerea unor asemenea obiective. Armenia a ales într-o manieră conștientă calea de dezvoltare care a fost trasată de către Europa. Am ales această cale deoarece avem aceleași rădăcini creștine ca și Europa și ne dorim, bineînțeles, să depășim uh, experiența nefastă a trecutului a regimurilor autoritare, bineînțeles. Bineînțeles că moștenirile Imperiului pe care ni le-a lăsat uh, Imperiul Otoman și Uniunea Sovietică ne-au schimbat într-o manieră fundamentală. Însă, reformele democratice au uh, potențialul de a schimba comportamentul uh, de a îmbunătăți procesul electoral, de a întări protecția pro- dreptului proprietății, de a asigura independența judeciară și de a promova dezvoltarea unei clase de mijloc, o clasă care este uh, formată din uh, votanți și cetățeni uh, responsabili din punct de vedere economic și social. Cu toate acestea, în momentul de față, există o mare distanță între valorile și aspirațiile declarate de către Europa, de către Armenia și realitatea, de fapt. În momentul de față, schimbarea se schimbă, se înregistrează mai repede decât oricând în trecut. Tocmai de aceea, Armenia trebuie să accelereze implementarea reformelor și transformărilor instituționale. Este evident în momentul de față că asistența tehnică și financiară din partea Uniunii Europene vor fi cruciale pe această cale. În acest context, parteneriatul pentru Est, uh, creat de Uniunea Europeană, reprezintă un instrument vital care poate accelera procesul de transformare. Repetăm uh, Uh, mulțumirile noastre, mulțumiri datorate ofertei care ne-a fost, uh, ne-a uh, fost făcută de a Uh, continua calea spre integrarea politică și economică în Uniunea Europeană. În momentul de față negociem un acord de asociere cu Uniunea Europeană și de asemenea încercăm să demarăm discuțiile cu privire la un acord comprehensiv de liber schimb cu Uniunea Europeană. Cu ajutorul UE am reușit să implementăm o serie de proiecte importante. Uh, Spre exemplu, am reușit să creăm un ombudsman in, uh, independent în Armenia și, de asemenea, am creat o școală diplomatică în, Europa, în Armenia. Am inclus o serie de structuri de e-governance în uh, cadrul guvernului armenian și avem o serie de sisteme de, fiscale deosebit de moderne, uh, instrumente deosebit de importante pentru succesul economic. De asemenea, există o serie de alte proiecte, precum uh, proiecte care vizează reforma sistemului jude- judiciar, care sunt în curs. Însă ne dăm seama, după cum spuneam, că asistența primită din partea Uniunii Europene este esențială. Pe de altă parte, însă, potențialul de reformă al Armeniei, Armeniei este subminat de riscurile geopolitice din sudul Caucazului. În primul și în primul rând, Azerbaijanul are o retorică ostilă, are, o, are niște investiții absolut necontrolate în domeniul militar și, de asemenea, nu dorește nici pe departe să rezolve conflictul privind Nagorno-Karabakh. Această atitudine va duce la escaladarea situației în re- regiune. De asemenea, în al doilea rând, mai avem și blocada Armeniei de către Turcie, Turcia. Turcia încearcă să influențeze într-o manieră negativă discuțiile cu privire la Nagorno-Karabakh și chiar reușește, deoarece aceste discuții sunt întârziate în momentul de față. În ultimul rând, fără a pune sub semnul întrebării eforturile UE cu privire la crearea pieței uh, păcii sau garantarea uh, păcii internaționale și a stabilității internaționale, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că sancțiunile internaționale împotriva Iranului nu fac nimic altceva decât să pună sub semnul întrebării potențialul de creștere economică. Uh, Uh, pe de altă parte, Iran, Iranul reprezintă singurul uh, coridor care leagă astăzi Armenia de restul uh, uh, lumii, dacă e să facem abstracție de uh, Georgia. Uh, din, po- din păcate, în august 2008 ne-am dat seama care este gradul de vulnerabilitate al economiei uh, armeniene din pricina existenței acestui unic coridor. În momentul respectiv am încercat să ne, trans- să, să ne realizăm transporturile esențiale prin Iran, însă din pricina sancțiunilor impuse Iranului ne-am dat seama că eforturile noastre sunt lipsite de sens. Prin urmare, am fost și noi loviți odată cu Iranul. Ne-am dat seama că doar prin crearea unei platforme comune de valori putem să ducem la eliminarea conflictelor din sudul Caucazului. Turcia, Azerbaijanul, Grecia și Ar- Georgia și Armenia uh, susțin că se află cu toatele pe calea dezvoltării europene. Suntem încântați de aceste declarații și dorim să contribuim la rândul nostru la securitatea și cooperarea uh, regională. Însă, pentru ca statele noastre să poată realiza această platformă comună, trebuie să ne bazăm cu toții pe valori precum încrederea reciprocă, toleranța și solidaritatea, toate acestea fiind principii ale Europei eh, moderne. Criza globală ne-a arătat eh, cu mare putere, să spunem, problemele fundamentale ale țării noastre, și anume diversificarea insuficientă a economiei, uh, de asemenea un sistem de administrare publică ineficient și condiții inegale pentru competiție. În plus, criza economică a dus la creșterea sărăciei, a dus la creșterea gradului de îndatorare național și la o creștere a infl- inflației. Toți acești factori ne-au împiedicat să implementăm reformele. Cu toate acestea, Uniunea Europeană ne-a oferit o asistență considerabilă uh, în încercarea noastră de a depăși aceste efecte ale crizei globale. Dragi colegi, dați-mi voie să vă prezint acum agenda noastră de reformă instituțională. Pe scurt, ne dorim, în primul și în primul rând, să întărim uh, instituțiile democratice. Existența acestor instituții uh, democratice puternice, existența unei societăți civile, a libertății de expresie și a reprezentării echitabile sunt cu toatele esențiale pentru menținerea stabilității politice. Un sistem judiciar independent poate uh, garanta drepturile democratice și libertățile democratice și, de asemenea, poate promova antreprenoriatul. De asemenea, sectorul educației și reformarea acestuia ar putea duce la, încred, uh, la creșterea potențialului nostru intelectual și la accelerarea schimbărilor la nivelul comportamentului social. Un uh, stat modern nu poate fi creat fără universități moderne. De asemenea, Economia de piață funcțională este esențială. Competiția este imposibilă fără reforme fiscale și vamale. De asemenea, corupția și administrația publică ineficientă sunt bariere serioase în calea implementării reformelor. Tocmai de aceea am adoptat un program anticorupție și suntem pe cale să creăm o, uh, un act legislativ care vizează uh, eradicarea conflictelor de interes. De asemenea, sistemul de asigurări sociale trebuie să fie unul solid, astfel încât să poată asigura asistență medicală solidă, un sistem de pensii solid și, de asemenea, să ducă la reducerea sărăciei și șomajului. Înțelegem că întârzierile în implementarea acestor reforme poate submina încrederea în guvernul nostru. Nu putem decât sau singura noastră alegere este a, singura noastră șansă este aceea de a implementa toate aceste măsuri. Și sunt sigur că Uniunea Europeană ne va sprijini în demersurile noastre și sunt sigur de asemenea că vom reuși cu ajutorul Uniunii Europene să gestionăm riscurile și să asigurăm stabilitatea macroeconomică. Pentru a rezuma, stimați colegi, ne dăm seama că situația actuală necesită o modificare radicală și, de asemenea, necesită inițiative ambițioase. Uniunea Europeană are un rol important în asigurarea păcii și stabilității în uh, sudul Caucazului prin intermediul unui angajament în regiune uh, și prin intermediul stimulării și susținerii uh, reformelor implementate acolo. Armenia are nevoie de sprijin financiar și intelectual din partea Uniunii Europene Europene pentru a depăși uh, prăpastia existentă între potențialul de reformă și valorile declarate. Cu ajutorul uh, sau sub uh, conducerea președintelui armenian, Armenia se declară dornică să se încadreze în adevăratul sens al cuvântului pe calea democrației și a implementării reformelor. Vă mulțumesc foarte mult și acum aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule prim-ministru, și acum are cuvântul domnul Vigenin, care este președintele delegației noastre pentru adunarea parlamentară Euronest. Aveți cuvântul, domnule Vigenin. Thank you, Chair. Welcome. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și bine ați venit, domnule prim-ministru, în reuniunea noastră de comisie AFET. Informațiile pe care ni le-ați dat dumneavoastră în prealabil sunt foarte importante și ceea ce ne șochează este situația dificilă în care se găsește acum Armenia, care are repercursiuni și asupra situației sociale și economice din această țară. Este adevărat că țara dumneavoastră trebuie să se bazeze în anumite aspecte pe susținerea internațională țara dumneavoastră și dumneavoastră nu puteți îmbunătăți relația cu Iranul, de exemplu, și nu aveți niciun control asupra poziției uh, internaționale și a Uniunii Europene cu privire la sancțiunile pe care acestea doresc să le aplice Iranului. Dar uh, sigur că dacă vreți, uh, aveți totuși un impact important asupra celui mai uh, important aspect care guvernează țara dumneavoastră și anume conflictul înghețat din Nagorno-Karabakh. Aș fi dorit să știu părerea dumneavoastră despre felul în care puteți explica lipsa de progres în aceste negocieri. Cum uh, credeți că se poate aborda problema încălcării armistițiului prezent și în momentul în care procesul de negociere nu e evoluează și nu avansează, situația conflictuală nu poate întotdeauna să aibă doar o singură explicație, adică un singur vinovat. Credeți că Armenia poate eventual să ofere mai mult sau puteți eventual să admiteți câteva greșeli pe care le-ați făcut în trecut? Trebuie să vă spun că în ciuda situației acesteia dificile, relațiile dintre Uniunea Europeană și uh, Armenia sunt pozitive și vor fi probabil și pe viitor pozitive. Tive, uh, acordul de asociere vă va permite să îmbunătățiți și mai mult aceste relații și sperăm de asemenea să puteți uh, începe și în curând negocierile pe tema acordului de liber schimb care vor, va ajuta la o sporire a relațiilor economice între Uniunea Europeană și Armenia. Întrebarea pe care vreau să vă adresez este una legată de posibilitățile de îmbunătățirea relației cu Rusia în ceea ce privește Uniunea Vamală. Ați primit o ofertă din partea Rusiei pentru includerea posibilă a Armeniei în uh, acordul pentru uh, Uniunea Vamală, care este încheiat între Kazakhstan, Belarus, Rusia și uh, care, la care au fost întrebate și alte țări dacă doresc să participe sau credeți mai degrabă că această posibilitate ar fi în contradicție cu uh, acordul de liber schimb pe care ați putea să-l încheiați cu Uniunea Europeană? În ceea ce privește facilitatea pentru vize, am văzut că ați primit mesaje de încurajare din partea președintelui Barroso pe această temă și vreau să vă spun că noi, Parlamentul uh, European, suntem în favoarea unei începeri cât mai rapide a acestor negocieri și uh, suntem pentru ca um, poporul uh, armean să poată vizita cât mai repede liber, fără viză, Uniunea Europeană. Permiteți-mi de asemenea să vă spun că, în calitate de președinte al delegației Euronest a Parlamentului European, suntem bucuroși de poziția constructivă pe care Armenia a avut-o în acest context și sperăm ca, eventual într-o lună chiar, să putem saluta Armenia ca și celelalte patru țări care fac parte din parteneriatul estic în afară de Belarus în uh, crearea adunării parlamentare Euronest. Aceasta ne va da posibilități și nouă și dumneavoastră, bineînțeles și celorlaltor țări care fac parte din parteneriatul estic și vor permite ca să ne putem apăra fiecare interesele într-un cadru comun. Sperăm ca împreună să putem să ne asigurăm ca atenția însă să nu se concentreze prea mult doar pe Sud, pentru că avem foarte multe fronturi pe Est în care trebuie în continuare dezbătute și sperăm și pe ajutorul dumneavoastră în acest context. Mulțumesc, domnule Vigening, iar acum are cuvântul domnul Arlachi. Uh, dear President, welcome to European Parliament. Just... Domnule președinte, Domnule prim-ministru, bun venit la Parlamentul European. Două întrebări succinte. Una se referă la Nagorno-Karabakh și problema de acolo și este foarte simplă. Care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, rezoluțiile Națiunilor Unite privind soluția pentru Nagorno-Karabakh? A doua întrebare, centralele nucleare. Această centrală nucleară produce o parte importantă din uh, energia Armeniei. Ea a fost uh, închisă în 1988 în urma unui cutremur și redeschisă ulterior, iar Armenia a fost de acord în 2007 să închidă această centrală după mai mulți ani de presiune exercitați din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Uniunea Europeană consideră acest reactor ca fiind cel mai vechi și cel mai de puțină încredere reactor uh, de proveniență sovietică. Ce ne puteți spune referitor la ultimele evoluții privind această problemă. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Arlachi. Mulțumesc, domnule Arlachi. Urmează să trecem la alt grup parlamentar, doamna Lunacek. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit și din partea mea uh, din partea verzilor uh, la Parlamentul European și la Comisia noastră pentru afaceri externe. Există două aspecte pe care aș dori să le abordez. Aș vrea să reiau ideea domnului Arlachi privind uh, centrala nucleară pe care o aveți la dumneavoastră în țară. O centrală nucleară despre care s-a spus că este una dintre cele mai vechi care este în continuare activă. Aș dori de asemenea să știu de la dumneavoastră pentru că am citit că agențiile de resort au spus că după catastrofele recente ă, că reactorul ar fi sigur și că un asemenea cutremur nu va avea loc niciodată în Armenia, așa încât uh, oamenii nu ar trebui să se îngrijoreze. Sigur, nu s-a spus exact așa, am interpretat eu puțin lucrurile, iar fostul uh, director general a spus că uh, centrala nu este atât de sigură și că ar putea apărea oarește probleme. Aș vrea să știu din partea dumneavoastră dacă cred că în 2007 sau 2008 s-a decis construcția unei noi centrale nucleare. Și aș vrea să știu dacă există vreun plan de regândire a acestei chestiuni. Dacă vă gândiți în continuare la uh, construcția unei noi centrale nucleare după catastrofa din Japonia, pentru că până la urmă nu putem să știm cât de puternice sunt cu chiar dacă nu s-a întâmplat să aveți parte de un asemenea cu tremur până acum. Nu putem ști cum vor evolua lucrurile. Iar a doua întrebare. Aveți vreun plan uh, referitor la energiile regenerabile și la eficiența energetică, tocmai pentru a putea trece la alt tip de energie și a nu mai fi nevoit să construiți o nouă centrală nucleară? Al doilea aspect se referă la Nagorno-Karabakh. Atunci când ați vorbit, și permiteți-mi să fiu cât se poate de sinceră, Ați vorbit despre retorica beligerantă, despre Azerbaijan și despre bugetul excesiv uh, alocat armatei de către Azerbaijan. Am citit că Armenia, de asemenea, alocă 19% pentru apărare din bugetul public. Aceasta este o sumă mare, excesivă, după părerea mea. Care este părerea dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră arătați cu degetul Azerbaijanul pentru problemele dumneavoastră. Și cred că în politică, și încerc scuze pentru că sunt atât de sinceră, nu se poate rezolva nimic doar acuzându-i pe alții. Pentru că în felul acesta nu reușim să progresăm. Așadar, din punctul dumneavoastră de vedere, dumneavoastră și țara dumneavoastră ați putea face ceva astfel încât să puneți capăt uh, acestei, uh, acestui proces care este blocat vă puteți imagina să dați un semn de bunăvoință dumneavoastră începând să eliberați anumite uh, teritorii din jurul Nagorno-Karabahului. Deci să începeți astfel, dând un bun exemplu și ajutându-i și pe ceilalți să facă mișcări pe această direcție. De asemenea, a existat mult brain drain, spălare de creier a, uh, armenienilor. Se pare că ei, tinerii armenieni, consideră că nu au niciun fel de viitor în țara lor. Ce veți face pentru a-i păstra în Armenia? Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Kelam. Acum au mai venit și alți raportori și timpul trece foarte repede. Vreau să vă rog să vă limitați la 3 minute, vă rog, domnul Kelam. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, este o plăcere deosebită de vă, să vă urăm bun venit aici, pentru că Uniunea Europeană este uh, fundamentată pe valori, iar Armenia este o țară creștină care reprezintă continuitatea acestor valori. Cred că de aceea ocupați un loc special în uh, înțelegerea noastră. Aș dori și eu să urez bun venit Armeniei uh, în adunarea Euronest și la viitoarele adunări ale acesteia, iar întrebarea mea se referă la reforme. Poate că le-ați menționat deja, însă cele mai importante reforme aș vrea să știu care forme, unde considerați că Uniunea Europeană ar putea să vă ajute. Și de asemenea, aș vrea să mă refer la investițiile uh, directe către Uniunea Europeană. Care sunt condițiile pentru uh, afaceri și care sunt uh, impozitele care sunt percepute? Mulțumesc, domnule Chelam. Domnul Daf, trei minute, vă rog. Um, oh, uh, oh. Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule prim-ministru, ce se află în inima problemei istorice și contemporane actuale cu Turcia. Știm care sunt motivele din istorie, dar aș fi foarte recunoscător dacă ați putea să ne oferiți o perspectivă contemporană asupra acestei uh, relații problematice. Și credeți că influența diasporei armene, care este o comunitate foarte activă și foarte prezentă în general în lume, este, constituie un impediment la, în calea acțiunilor Parlamentului dumneavoastră și a Guvernului dumneavoastră în sensul unei îmbunătățiri a relațiilor cu Turcia? Și uh, în sensul modernizării percepțiilor reciproce ale acestor două părți. Câteodată am impresia că atitudinea diasporei dumneavoastră este mai degrabă nocivă și foarte, reacțion, foarte orientată către reacție și naționalistă. Iar uh, aceasta contravine semnalelor care vin din partea administrației dumneavoastră și a, din interiorul țării. Mulțumesc, care cuvântul domnul Teanoc, trei minute aveți trei minute, domnule Tenau. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule prim-ministru, bine ați venit la noi în comisie, ne-am mai întâlnit cu alte ocazii, deci nu vreau să repet ce s-a spus mai devreme. Aș vrea, în primul rând, să felicit uh, progresul și programul economic al, al guvernului dumneavoastră, pentru că acesta a reușit să se redreseze după o recesiune puternică în anul 2008. Dacă ar putea Armenia să aleagă unde să, unde să fie poziționată pe glob, probabil că ar alege mai degrabă o vecinătate mai puțin dificilă ca Iranul, Azerbaijanul, Georgia și Rusia. Știm că ne va aflați într-o regiune foarte dificilă a lumii, dar este o regiune strategică și importantă din punct de vedere al securității în general și al stabilității geopolitice în lume în general, în spațiul uh, caspic și uh, dincolo de acesta. Întrebarea este ce poate face Uniunea Europeană pentru a ajuta la această situație. În trecut, când am fost raportor pentru politica europeană de vecinătate, am fost uh, avocatul ideii ca Comisia Europeană să aloce mai mulți, multe fonduri pentru ajutorarea populației în Nagorno-Karabakh. În continuare însă mi se părea nedrept ca Abhazia și uh, Osetia de Sud să primească în calitate de conflicte înghețate de asemenea aceste fonduri, fără ca să se întâmple același lucru pentru uh, Nagorno-Karabakh din partea Comisiei. Și eu, uh, de asemenea, mențin îngrijorarea cu privire la retorica belico- belicoasă din partea unor uh, persoane, mai ales cele care se leagă de problema petrodolarilor. Așa cum a spus și doamna Luna, ce în ciuda faptului că sunteți o țară foarte mică în ceea ce privește populația și economia dumneavoastră, totuși își permite să aloce 19% din buget pentru uh, apărare. Bineînțeles că trebuie apărate interesele dumneavoastră, sunteți înconjurați de vecini mult mai mari care de multe ori fac diferite declarații militare, cum că un conflict ar trebui întotdeauna soluționat prin mijloace facem militare. Trebuie însă să fie foarte clar că, în general, pentru noi, comunitatea internațională, nu există nicio, nicio soluționare militară ca soluție la conflictul înghețat din uh, Nagorno-Karabakh. Trebuie să se găsească o soluție pașnică. Acum, întrebarea mea este ce face grupul de la Minsk și ce ar trebui să facă acest grup? Face Franța destul în cadrul acestui grup în calitate de stat membru al Uniunii Europene și în ce măsură în altul reprezentant, doamna vicepreședinte, ar putea să facă mai mult uh, în acest context. Uh, s-a anulat postul de reprezentant uh, special care fusese deținut de Peter Sazerby în cazul Sudic și uh, s-a um, acesta avea un rol important în această regiune și trebuia tocmai să se să trateze probleme cum ar fi Nagorno-Karabahul. Acum se vorbește de posibilitatea de a mm, numi pe cineva care să se ocupe de conflictele înghețate, care să meargă dincolo chiar de Transnistria. Însă, în, uh, ca rezultat al acestei mișcări, Uniunea Europeană ar însemna că trebuie să se implice și mai mult pentru a încerca o implicare mai bună economică și politică a Caucazului Sudic și uh, pentru a încerca să soluționeze și aspectul pe Nagorno-Karabahul. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci cu siguranță nu se va avansa în aceste conflicte înghețate și se va întoarce probabil roata înapoi către conflictele militare. Se va întâmpla probabil ca și în Sud uh, încercând uh, se um, folosirea armelor precum înghețarea furnizării de energie, așa cum s-a întâmplat în alte regiuni și dorim să prevenim acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Teanăc, și acum are cuvântul domnul Kirilov. Trei minute. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră de astăzi, domnule prim-ministru. Vă mulțumesc pentru prezentarea foarte concretă a realităților din țara dumneavoastră și prezentarea tuturor acelor informații succinte cu privire la conflict. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră că după, iată, deja 20 de ani, uh, E nevoie de o mișcare ambițioasă pentru a depăși blocajul uh, cu care ne confruntăm în cazul Nagorno-Karabakh. Ambele părți trebuie să facă ceva. Situația nu poate continua așa cum uh, arată ea în momentul de față. De ambele părți există uh, victime am înțeles uh, chiar că un băiat de 9 ani a fost uh, ucis uh, undeva în Azerbaijan de lunetiști. E clar că situația nu poate rămâne la fel. Ați spus că pentru ca lucrurile să se schimbe e nevoie de un rol mai activ al Uniunii Europene. Da, cred că nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor până în momentul de față, dar va trebui să o facem pe viitor. Vis-a-vis -vis de cele spuse de doamna Lunacek, în cazul în care veți încerca să vă retrageți măcar din câteva dintre zonele ocupate din zona Nagorno, din jurul uh, regiunii Nagorno-Karabakh, E clar că veți putea face un pas în, înainte. Da, am discutat cu reprezentanții ai, ai statului dumneavoastră și am înțeles că vă temeți că azerii vor ocupa aceste zone. Uh, dar, pe de altă parte, uh, cu ajutorul Uniunii Europene, cu ajutorul uh, comunității internaționale și chiar cu ajutorul uh, Rusiei am putea să implementăm în zonă niște forțe de menținere a păcii și, prin urmare, situația s-ar putea îmbunătăți. Ce s-a întâmplat la întâlnirea cu Medvedev săptămâna trecută, cred? Mm, mi s-a părut că ambii pre, pre, președinți, atât cel al, uh, al Armeniei cât și al Azerbaijanului, au avut niște declarații pozitive. Deci doriți uh, să, să se implice Uniunea Europeană în uh, stabilizarea zonei, o zonă foarte importantă pentru noi? Vă mulțumim, domnule Kirilov. Urmează domnul Salafranca pentru 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule premier, în numele Partidului Popular European, vă urez bun venit în cadrul Comisiei eh, pentru Afaceri Externe. Ar fi bine ca aceasta să nu fie ultima dată, ultima vizită a dumneavoastră aici. Ar plăcea să veniți mai des, ne-ar plăcea să avem niște contacte Uh, permanente pentru a putea să ne ajutăm reciproc în uh, ceea ce privește eliminarea provocărilor cu care ne confruntăm cu toții. Dumneavoastră onorați Comisia AFET cu prezența dumneavoastră, însă, de asemenea, ați putea lua parte și la alte ședințe ale Parlamentului European, precum uh, ședința plenară. Domnule pre- premier, dați-mi voie să vă întreb ce să vă, cum veți gestiona următoarele alegeri. Am înțeles că anul viitor vor avea loc alegeri parlamentare, prezidențiale. Ținând cont de dificultățile cu care s-au confruntat uh, activitățile electorale în statul dumneavoastră în trecut, cred că pe viitor transparența este necesară. Este necesară, de asemenea, respectarea opțiunii alegătorilor. Dați-mi voi să vă întreb cum vă pregătiți dumneavoastră pentru alegerile viitoare. Un coleg a vorbit des, deja despre importanța diasporei. Nu cunosc uh, legislația electorală din Armenia, prin urmare nu știu dacă armenienii din străinătate pot vota. Da, știu, sunt mulți uh, armenieni uh, locuind în alte state, prin urmare votul lor s-ar putea să fie important. Uh, a doua întrebare, domnule prim-ministru, este următoarea. Ce așteptați de la acordul de asociere cu Uniunea Europeană? În ce măsură acest acord ar putea fi într-adevăr de folos în ceea ce privește adâncirea celor uh, dimensiuni, acelei dimensiuni a valorilor care este la baza oricărui acord de asociere. și deci, prin urmare, în ce măsură vă va ajuta acest acord să depășiți problemele sociale și uh, economice cu care v-ați confruntat încă din 2008? O întrebare pusă de asemenea de domnul Tenac. Uh, m-ar interesa strategia dumneavoastră în ceea ce privește Nagorno-Karabakh și, de asemenea, m-ar interesa relațiile dumneavoastră cu Rusia. După cum spunea antevorbitorul meu, cum ar putea Uniunea Europeană să se implice și să ajute uh, la atingerea unui, uh, unei soluții pozitive la acest blocaj? Domnul Cucan, trei minute. Thank you very much. Mulțumesc. Bun venit, uh, domnule prim-ministru. Bun venit și membrilor delegației dumneavoastră. Apreciem prezentarea dumneavoastră și modul în care apreciați situația din țara dumneavoastră, abordarea cât se poate de concretă. Colegii au epuizat practic toate întrebările pertinente cu care se confruntă țara dumneavoastră, de aceea aș uh, reformula câteva dintre întrebările deja adresate. Atunci când discutăm despre situația din alte regiuni sau din Europa, Subliniem mereu uh, importanța cooperării regionale. Situația în regiunea dumneavoastră este una diferită, mai ales ținând cont de relația sau relațiile bilaterale cu alte state. Și aștept cu nerăbdare să aud răspunsul dumneavoastră referitor la întrebarea adresată domnul Andrew Duff în ceea ce privește relațiile dumneavoastră cu Turcia, ținând cont de istoria care există în relațiile între cele două țări și aș vrea să știu ce posibile îmbunătățiri vedeți pe această relație cu Turcia. Îmbunătățiri care să ducă la o situație mai bună pentru dumneavoastră în ceea ce privește cooperarea internațională. Oare este realist să uh, ne gândim la o cooperare regională reală în regiunea dumneavoastră? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan! În încheiere, în încheierea dezbaterii, My pleasure also, Prime... Domnul Weigel, trei minute. Domnule prim-ministru, vă urez și eu bun venit și vă felicit pentru eforturile pe care le depuneți sala dumneavoastră pentru a reforma economia și politica, de asemenea și sistemul judiciar. Am participat la o conferință la Baku, o conferință neguvernamentală, unde au participat și reprezentanții ai țării dumneavoastră și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale implicați în diverse proiecte cu colegi din Azerbaijan. Avem astfel șansa de a ne... Mi s-a oferit astfel șansa de a vă adresa o întrebare puțin diferită de întrebările care au fost deja acoperite de colegii mei, oare ați putea investi mai multe eforturi într-un dialog direct cu Azerbaijanul la nivel politic, la nivel uman, interpersonal, la nivelul societății civile? Pentru că astfel s-ar putea schimba lucrurile și uh, ar put- s-ar putea înregistra progrese. when it is about the military, military... Uh, La Baku am auzit uh, multe acuzații despre uh, dumneavoastră și despre uh, regimul dumneavoastră și partenerii mei din Baku au spus că se poate de hotărâți că nu sunt în favoarea unei soluții militare. O soluție militară ar reprezenta o non-soluție. De aceea aș vrea să vă întreb, vedeți o posibilitate pentru noi, Uniunea Europeană, de a juca un rol mai activ în acest dialog? Pentru că impresia mea este că grupul de la Minsk nu este suficient, nu furnizează suficient, nu a făcut acest lucru în ultimii 15 ani și are nevoie de sânge proaspăt și de idei noi. Și voi încheia spunând că câteodată am sentimentul că în această complex regional foarte complicat pe care l-ați deschis dumneavoastră, l-au deschis și colegii noștri, am impresia că țările mici de multe ori sunt o victimă a intereselor majore ale partenerilor, ale aliaților, care de multe ori sunt periculoși. De aceea, dumneavoastră, nu ar trebui să vă bazați probabil numai pe țările care vă promit ajutor dacă se ajunge la o confruntare. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Weigel. Mulțumesc, domnule Weigel. Dăm cuvântul acum invitatului nostru care trebuie să mai folosească timpul care a mai rămas până la sfârșitul acestei întâlniri pentru a ne răspunde la aceste întrebări. Առաջերտին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հարցերի hamar. Mulțumesc uh, pentru întrebările care mi-au fost adresate. Întrebările conțin și anumite declarații și aprecieri. În cele 12 minute care mi-au rămas la dispoziție, voi încerca să răspund la întrebările uh, adresate de dumneavoastră și voi încerca să le grupez pentru a răspunde mai uh, succint. Prima grupă de întrebări se referă la Nagorno-Karabakh. Am uh, preluat impulsul din partea dumneavoastră că ați dori să ne ajutați. Ați dori să ne ajutați pentru a rezolva problema Nagorno-Karabakh mai devreme sau mai târziu. De aceea vreau să vă mulțumesc uh, din suflet pentru uh, disponibilitatea de a ne ajuta. Eu cred că ne puteți ajuta în a rezolva această chestiune într-un anumit fel. Uniunea Europeană, Parlamentul European poate contribui la rezolvarea acestei uh, probleme. Dacă există un conflict, atunci cele două părți au percepții diferite referitoare la cum ar trebui să fie rezolvată o problemă. Și ele trebuie să se așeze la aceeași masă și să negocieze un acord. dacă cele două părți care au ajuns la masa negocierilor se gândesc că problema nu va fi rezolvată la masa respectivă, ci mai degrabă în afara ei și că nimeni nu le poate ajuta, atunci uh, există un principiu foarte important uh, despre, de care trebuie să se țină cont, mai ales în uh, ceea ce privește rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh. Noi considerăm că singura opțiune fezabilă este o rezolvare pașnică și răspunsul meu referitor la sprijinul Uniunii Europene este următorul. Uniunea Europeană ar trebui să transmită un semnal clar părților care negociază și anume că dacă una dintre părți va încerca să rezolve această chestiune cu forța, atunci comunitatea internațională ar uh, aplica cele mai severe sancțiuni părții respective. Iar dacă comunitatea internațională transmite un asemenea semnal clar declarând că o soluție pașnică este singura opțiune fezabilă, atunci aceasta ar fi cea mai bună contribuție a dumneavoastră, astfel încât negocierile noastre să se încheie cu succes. Eforturile grupului Minsk, OSCE-ului și ale celorlalte instituții implicate sunt uh, importante și cred că ele au pus o pietră de temolie importantă uh, pentru derularea negocierilor, pentru că soluțiile care se bazează pe compromis, care au fost propuse, uh, reprezintă de fapt un fundament pentru discuțiile ulterioare. Sunt de acord cu afirmațiile referitoare la faptul că comunitatea internațională ar trebui să dea un semnal clar care să spună că o soluție militară reprezintă o non-soluție pentru că însă în ceea ce privește una dintre părți, dacă una dintre părți se gândește că există o un potențial mare al unei rezoluții militare și uh, investește mulți bani pe această direcție, atunci este clar că negocierile nu pot avea succes. Acesta ar fi un prim punct. Acum, un al doilea aspect. Cum poate să ne ajute Uniunea Europeană pe această cale? Dacă părțile implicate au diferite păreri referitoare la modul de rezolvare al conflictului. Asta înseamnă că părțile au o percepție diferită a ceea ce este drept și corect. Iar ceea ce este drept și corect are legătură cu un sistem de valori. Cu această declarație doresc să mă refer și la un al doilea aspect care are legătură cu posibilă contribuție a Uniunii Europene la situația de pace din regiune. Cel mai bună cale de a sprijini pacea în regiune este prin sprijinirea creării unei platforme de valori comune. Și dacă vom putea cădea de acord asupra unui set de valori, atunci ar fi mai simplu pentru noi să ajungem la acorduri referitoare la toate chestiunile conflictuale. Din această perspectivă, cred că există o singură cale de a progresa în prezent, și anume ca Azerbaijanul, Georgia, Turcia și Armenia să declare toate că, pentru ele, integrarea europeană este esențială, este foarte importantă, iar valorile care stau la baza Uniunii Europene sunt esențiale pentru ele. Toate cele patru țări implementează reforme care ar putea să ne ducă pe drumul către integrarea europeană. Și există probleme serioase. Valorile pe care le declarăm și pe care le adoptăm sunt diferite de realitatea uh, care există. Există o divizare între realitate și valorile proclamate și din această perspectivă, crearea unei platforme de valori comune reprezintă, în uh, opinia mea, cea mai bună cale de a promova reforme îndrăznețe pe drumul către integrarea europeană. Cu alte cuvinte, țările din regiune au nevoie de sprijinul Uniunii Europene. Acest sprijin trebuie să se îndrepte spre potențialul de reformă al țărilor noastre care trebuie încurajat. Pentru că dacă vom reuși pe această direcție a integrării europene, dacă vom reuși să implementăm valorile europene, atunci vom reuși să rezolvăm și conflictele pentru că vom trata chestiunile acestea pornind de la aceleași valori. În ceea ce privește a treia întrebare, care a fost adresată de mai mulți membri, atitudinea noastră față de centrala nucleară, construcția, eventuala construcția unei noi centrale nucleare, mai ales în contextul catastrofei din Japonia. Această chestiune a fost adusă în prim plan și multe țări care dețin centrale nucleare discută în prezent foarte aprins uh, acest subiect. Și în mod natural și noi discutăm pe această temă. Discutăm despre cum am putea să sporim securitatea centralelor noastre nucleare. Cooperăm în prezent cu toate agențiile internaționale care sunt competente pentru uh, siguranța energetică, iar această cooperare este cât se poate de deschisă și de transparentă. Avem un program clar de măsuri, măsuri de securitate și obținem și primim uh, ajutor din partea Uniunii Europene pentru a uh, spori siguranța centralelor nucleare de la noi. Vreau să mulțumesc Uniunii Europene pentru sprijinul acordat. În Armenia, ca în toate țările în care există energie nucleară, noi reconsiderăm aspectele legate de siguranța energetică de la centralele nucleare. În ceea ce privește relația Armeniei cu Turcia, noi suntem cât se poate de uh, nerăbdători să urmărim uh, accederea Turciei la Europa, pentru că ne dorim să avem de-a face cu țări care se dezvoltă în într-un mod european, să avem de-a face cu valori europene. Acest lucru ar contribui la mai multă siguranță regională și uh, climatul uh, de dezvoltare al Armeniei ar deveni unul pozitiv. În ultimul 20 de ani, politicile din uh, zonă nu s-au schimbat deloc. Noi suntem dispuși, fără niciun fel de condiții prealabile, să creăm și să dezvoltăm relații diplomatice cu Turcia relații de vecinătate moderne. Iar cea mai bună dovadă a acestei disponibilități este inițiativa noastră îndrăzneață, mișcarea noastră ne-am dus în Elveția pentru a semna un protocol, iar președintele Armeniei a declarat că suntem dispuși să ratificăm protocolul, alte protocoale. De asemenea, Curtea Constituțională din Armenia a emis un aviz pozitiv în ceea ce privește protocoalele. Din păcate, a existat presiune puternică din partea Turciei, iar Turcia încă nu este dispusă să normalizeze relațiile cu Armenia fără să impună niște condiții prealabile. Ultima întrebare s-a referit la comunitatea armeniană, la diaspora. Poporul armenian este ca un organism integral. O parte din uh, această națiune poate să meargă într-o direcție opusă cu cealaltă parte, însă acest lucru ar putea să fie periculos. Multe națiuni din lume au o diasporă bine conturată în străinătate. Și identificarea uh, lor cu națiunea respectivă înseamnă că le trăiesc în baza acelorași valori. Deci se poate uh, face o legătură Da, face o legătură între aceste părți ar reprezenta un efort periculos. În cadrul națiunii armene există o diversitate, o diversitate și o divergență de opinii. Și acest lucru este valabil și pentru diasporă. Există diverse păreri referitoare la normalizarea relațiilor între Armenia și Turcia. Sigur că există și o opoziție și ultimul din partenerii de coaliție, am pierdut unul dintre partenerii de coaliție tocmai din acest motiv. Partenerii noștri din Armenia nu au fost de acord să semnăm protocoalele și nu au fost de acord ca acestea să fie ratificate la Parlament diaspora nu, nu este situația că diaspora s-a opus și că Armenia ar fi fost de acord, ă, însă chiar și în cadrul Armeniei au existat ă, opinii divergente. Relațiile noastre cu partenerii strategici, cu Rusia, care joacă un rol important ă, pentru Armenia, Există prezență rusă militară în Armenia, trebuie spus acest lucru, și există o conștiință percepută astfel pentru că în regiunea noastră ne confruntăm cu probleme importante. Există probleme militare nerezolvate cu vecinii noștri care au un potențial economic și militar care ne periclitează capacitatea noastră. De aceea noi trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri sunt în siguranță. Ei au reușit să supraviețuiască genocidului, iar cei care în mod inconștient consideră că siguranța fizică este o chestiune extrem de importantă, au motive întemeiate să facă acest lucru, pentru că se simt atunci când nevoia de trupe bilaterale în regiune va scădea, se vor ameliora și riscurile politice din regiune. Iar această micșorare a riscului din regiune nu se poate realiza decât pe o cale diplomatică, după cum am spus și mai devreme. Iar regiunea va avea de beneficiat uh, dacă se va crea o atmosferă de încredere, de aceea este nevoie de prezența unor forțe neînarmate care uh, să existe aici. În ceea ce privește Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstanul, Belarusul, cu toate discută despre această chestiune și cu alte membre CIS, Iar poziția noastră este următoarea. Armenia este membră a Organizației Mondiale a Comerțului. Am implementat în legislația noastră toate standardele impuse de acordurile Organizației Mondiale a Comerțului și Rusia dorește să se alăture OMC-ului. Și au fost făcute multe eforturi de către Rusia în ultima vreme pe această direcție nu există o experiență internațională a vreunei țări care să uh, prezinte o graniță geografică în ceea ce privește aderarea la o Uniune Vamală. Deci, din punct de vedere teoretic, nu este fezabil așa ceva. Uniunea Vamală între Rusia, Belarus și Kazahstan este una la care Armenia nu poate adera. Georgia a făcut-o, însă cred că un scenariu realist ne arată că încercăm să mergem pe această cale a integrării europene, iar obiectivul nostru politic de astăzi și speranța noastră cea mai mare este să avem o zonă de liber schimb cu Uniunea Europeană și pe această direcție facem eforturi, încercăm să implementăm reforme. În ceea ce privește Euronest, o altă întrebare care a fost adresată, opoziția se prezintă în felul următor. Am participat și vom participa în continuare la acest proces, este un proces important, pentru că observăm apariția unei platforme politice importante. Membrii Parlamentului pot discuta în cadrul acesteia chestiuni de interes comun. Este o platformă care reprezintă un stimul suplimentar pe calea integrării europene și vom continua să ne sporim eforturile pentru ca această structură să fie una de succes. Există o serie de... Mai există și alte probleme în Armenia, iar mesajul cheie pe care am dorit să vi-l transmit este următorul. A fost adresată mai devreme o întrebare referitoare la alegeri, pentru că alegerile parlamentare trebuie mm, să aibă loc într-un an și noi trebuie să ne asigurăm că alegerile sunt organizate la standarde europene în cele mai bune condiții de aceea cred că cel mai bun răspuns la această întrebare uh, este următorul. Trebuie să accelerăm programul de reforme pe care îl desfășurăm în comun cu Uniunea Europeană pentru a avea o țară mai democrată, pentru a avea o legislație care să susțină economia de piață, și cu cât implementăm mai repede aceste reforme, cu atât vom avea mai multă încredere în guvernul nostru. Și acesta va reprezenta o garanție pentru alegeri transparente și deschise în anul 2012, organizate la standarde internaționale. Din păcate, am epuizat tot timpul care îmi fusese alocat Vreau să vă mulțumesc încă o dată și să-mi arăt recunoștința pentru participarea activă și pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Vă mulțumesc! Ministru, uh, l'accoglienza... Mulțumesc, domnule prim-ministru. Cred că felul în care v-au primit colegii din această comisie a fost evident uh, pozitiv și dumneavoastră ați dat dovadă de multă sinceritate și franchețe în răspunsurile dumneavoastră și ne-ați dat în răspunsuri foarte complete. Vă urez uh, numai succes în uh, activitatea noastră dificilă, inclusiv uh, sper ca dumneavoastră să puteți să transmiteți mai departe dorința noastră de a îmbunătăți lucrurile și în domeniul drepturilor omului sau în toate celelalte aspecte pe care le-am menționat aici. Avem încredere că la următoarea întâlnire vom avea un alt pas înainte de confirmat. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și vă urez numai bine până la următoarea ocazie și sper că aceasta să nu fie prea întârziată. Acum suspendăm ședința pentru 5 minute înainte să vină comisarul Füle.

Dear colleague, please uh, sit down. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Trebuie să începem cu punctul următor de pe ordinea de zi. Stimate domnule comisar, dumneavoastră sunteți ca de obicei prezent întotdeauna când se discută chestiuni importante în politica externă europeană și uh, în toate chestiunile pe care a trebuit să le Um, asumați. Ați uh, respectat întotdeauna activitatea noastră foarte mult și acum vom putea relua de unde am rămas ultima dată în dezbaterea noastră. Astăzi uh, vom vorbi despre o comunicare comună cu uh, înaltul reprezentant și vicepreședinte despre un parteneriat pentru democrație și prosperitate comună cu țările sud-mediteranene. Această comisie, Comisia AFET, urme, urmărește îndeaproape revizuirea politicii externe europene și uh, în această dimineață, dacă uh, vreți doriți să știți, am adoptat două rezoluții, una despre dimensiunea sudică și alta despre dimensiunea estică a parteneriatului. Aceste rezoluții um, subliniază importanța acestor subiecte în perspectiva noastră și în tot ceea ce are legătură cu rapoarte, relațiile noastre în politica externă. De asemenea, uh, s-a vorbit în această dimineață de acordarea statutului de parteneriat avansat. Poate că dumneavoastră știți deja că în comisia noastră pentru afaceri externe am hotărât să creăm un grup de monitorizare a situației din Mediterana de Sud, care are ca obiectiv să fie informată și să informeze la rândul ei despre coerența acțiunilor care se derulează în numele Uniunii Europene în această regiune și uh, se referă, bineînțeles, la mai multe țări, uh, să nu mai vorbim de importanța pe care o ar avea un astfel de for, având în vedere evoluția din Africa de Nord. Nu vreau să mai spun alte, uh, să vă dau alte informații înainte de dezbaterea noastră, ci să așteptăm mai degrabă intervenția dumneavoastră mai întâi. Aveți cuvântul, domnule comisar. Dacă puteți să respectați un termen de 10-15 minute, v-aș fi foarte recunoscător. Aveți cuvântul. Probabil mai degrabă 15 decât 10, bineînțeles. Uh, uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a lua cuvântul uh, din nou la dumneavoastră în comisie și mă bucur foarte mult că voi putea interacționa intens cu grupul de monitorizare pe tema Mediteranei de Sud, așa cum ați spus dumneavoastră înainte. Stimate domnule președinte, stimați deputați, am venit ultima dată la dumneavoastră în comisie pe 28 februarie și uh, pe atunci deja vorbeam de evoluțiile din Africa de Nord și în alte regiuni care luau uh, într-adevăr evoluții, care erau evoluții importante. Și am discutat despre felul în care uh, care vor fi consecințele acestor acțiuni. E vorba de motivația, în primul rând, a acestora, respectarea drepturilor omului, schimbarea democratică, pluralismul justiția socială și uh, alte valori care sunt de asemenea valorile noastre. Am spus ultima dată, într-adevăr, că acestea sunt evoluții importante și s-a făcut o declarație importantă atunci, spunându-se că lumea arabă nu este gata pentru democrație. Argumentul care se oferea atunci fiind că democrația are nevoie de timp pentru ca să se construiască. Sigur că așa este. Într-o perioadă de schimbări democratice profunde pe care le doresc aceste persoane, aceste populații, nu, ă, aceste schimbări nu pot veni peste noapte. Este nevoie de, o, într-adevăr, o luptă puternică, dar aceasta nu trebuie să fie o scuză pentru a întârzia reformele. Nu există niciun moment mai propice decât momentul actual și ă, reforma trebuie să înceapă acum și lucrurile trebuie să se accelereze începând de acum. Am avut o întâlnire cu un alt reprezentant săptămâna trecută și s-a adoptat o comunicare comună care stabilește un plan de revizuire a cooperării Uniunii Europene cu Mediterana de Sud pentru construirea unui nou parteneriat care să susțină schimbarea. Comunicarea stabilește pașii care s-au făcut până acum și instrumentele care stau la dispoziția Uniunii pentru a reacționa la evenimentele actuale, fie să susțină tranziția în Tunisia sau, de exemplu, ajutorul pentru prevenirea unei crize umanitare în Libia și în jurul acestei țări. Pe lângă aceasta, comunicarea stabilește și cum putem să facem un pas în direcția unui nou parteneriat care să se bazeze pe o abordare bazată pe stimul, atât în domeniul economic, social, cât și în alte domenii în care se fac reforme în această regiune. Acum uh, vom încerca să începem uh, activitatea noastră în trei direcții. În primul rând, susținerea schimbărilor democratice și crearea capacității instituționale, pe de altă parte, o încurajare a societății civile și a contactelor directe pentru o mobilitate mai bună și trei, promovarea unei creșteri economice inclusive și, uh, și prospere. Într-adevăr, considerăm acum că este momentul de a face un pas calitativ înainte în ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și vecinii săi de la Sud. Aceste, acești pași și această reformă trebuie să meargă în direcția unei uh, democratizări adevărate. Această nouă abordare va fi neambiguă și va fi o angajare comună pentru democrație, drepturile omului, bună guvernanță, statul de drept și justiție socială. Iar uh, oferta Uniunii Europene de parteneriat pentru democrație și uh, o prosperitate comună nu se poate baza decât pe un astfel de angajament comun avem uh, în plan să facem tot posibilul pentru a susține societatea civilă care să se dezvolte cât mai mult și care să susțină drepturile omului și în același timp să contribuie la crearea unei democrații puternice și a unei bune guvernanțe. Acesta este un domeniu în care trebuie să încercăm să oferim cât mai multă asistență din partea statelor membre, atât pe termen scurt, cât și pentru dezvoltarea unei platforme pentru societatea civilă a partidelor politice și a sindicatelor și a asociațiilor în general. De asemenea, ne-am gândit și în acest context la trei direcții politice. În primul rând, îmbunătățirea mobilității. Aceasta este o cerință care durează, datează de mult timp din partea noastră, care dorește să demonstreze faptul că noi dorim să deschidem acum o nouă eră a relațiilor cu aceste țări. Avem nevoie, deci, de mecanisme de mobilitate pe care trebuie să le instaurăm pentru tot ceea ce dorim să facem. Schimburile de studenți, schimbul liber, sau serviciile, apoi operații de un think tank, contacte între universități, contacte pentru formare profesională și așa mai departe. În al doilea rând, o îmbunătățire a instrumentelor de piață. Cred că este evident că această regiune are 200 de milioane de consumatori. Este o piață enormă cu un potențial foarte mare de investiții, exporturi și uh, de creare de locuri de muncă. Acest potențial însă nu se poate concretiza decât dacă îi le permitem să exporte ceea ce produc. Aceasta nu este însă menționat explicit în această comunicare, dar a fost menționat la Consiliul Extraordinar din 11 martie pe scurt, va trebui să mai vorbim despre acest subiect atunci când va fi momentul oportun. Canalizarea fondurilor a fost de asemenea discutată. Este nevoie de o abordare pe etape, așa cum a propus-o Comisia. Trebuie, în primul rând, să vedem care ar putea să fie, uh, ar trebui întâi în cadrul politicii europene de vecinătate, iar apoi în cadrul liniilor bugetare pe care ne stau la dispoziție să vedem care sunt Uh, posibilitățile și apoi în cadrul instrumentului de flexibilitate. Parlamentul și Consiliul au uh, făcut eforturi pentru a se asigura ca BEI-ul să poată de asemenea să își uh, sporească marja de împrumut către zona Mediteranei de Sud și vom putea, după ce facem această analiză, să vedem exact care sunt nevoile partenerilor noștri. Aș dori să subliniez însă că această comunicare merge mult dincolo de aceste trei direcții. După cum am zis, data trecută, când am discutat această inițiativă, președintele Barroso a cerut fiecărui comisar să se gândească la ceea ce ar putea face în cadrul portofoliului său pentru a îmbunătăți această relație. Și sunt mândru să vă pot spune că această comunicare este rezultatul unui efort de echipă al tuturor comisarilor pentru că am înaintat 25 de planuri de măsuri uh, sau inițiative diferite și uh, fiecare, bineînțeles, pe domeniul său. Aceasta arătând că există aspecte diverse, sociale, dezvoltarea rurală, asistența uh, microfinanciară sau uh, aspecte legate de aviație în zona mediterană, dar și crearea unui unei comunități energetice uh, europene în zona Mediteranei. Am cerut de asemenea Consiliului să facă pași concreți în, în direcția a două propuneri care au fost deja înaintate de mult timp. În primul rând, reforma politicii europene de vecinătate și a reglementărilor care o guvernează pentru a putea folosi fonduri din anii precedenți, așa numitele refolosiri ale rezervelor disponibile, ale uh, banilor rămași disponibili și aceasta este valabil și pentru parteneriatul nostru cu Mediterana, care are nevoie de investiții și de susținere pentru investiții în general. În al doilea rând, cerem să se creeze noi reguli de origine în, pentru zona aceasta care să faciliteze o integrare europeană în, a regiunii mult mai bună. Pe lângă cele 24-25 de măsuri, au fost înaintate și alte inițiative care țin de politica noastră externă și de asistența pe care o putem oferi prin instrumentele noastre. Ne-am hotărât să ne reconcentrăm pe programarea 2011-2013 pentru această regiune și să creăm o vecinătate, o facilitate pentru uh, vecinătatea uh, adresată societății civile. Acum câteva săptămâni uh, pot spune că am încheiat discutarea tuturor aspectelor posibile și avem nevoie de susținerea dumneavoastră pentru a putea pune în aplicare măsurile concrete în acest domeniu. Parlamentul și deputații săi sunt esențiali pentru a susține crearea unor partide politice care să poată contribui la un pluralism adevărat în această țară. Dar este nevoie de susținerea dumneavoastră și pentru a arăta și explica opiniei publice și a guvernelor în țările din care proveniți de ce aceste măsuri sunt atât de necesare și cum ele vor face diferența în ceea ce privește relația noastră cu această regiune. După ce v-am spus toate acestea, este evident, cred, pentru toată lumea că transformările care s-au uh, produs în Tunisia, în Egipt și în toată regiunea sunt uh, fără precedent uh, și vor avansa însă la pasul la care o uh, vor putea fiecare la pasul lor natural. Nimeni nu trebuie să impună o schimbare, pentru că aceste procese sunt gestionate de către popoarele din aceste regiuni. Fiecare țară este diferită și de aceea va primi o atenție diferențiată în funcție de specificitățile sale. Va trebui să reușim să punem la dispoziție resurse tehnice și financiare pentru unele țări și în același timp să ne bazăm pe experiența noastră în domeniul tranziției de la un guvern la altul sau de la un regim la altul pentru a putea găsi abordări diferite pentru fiecare dintre țări. De asemenea, această abordare va fi uh, continuată și atunci când uh, vom, uh, continua, vom elabora în continuare politica noastră de vecinătate. Revizuirea acestei politici a început deja în ultimul an. Bineînțeles că propunerile noastre din această comunicare se vor adresa tuturor vecinilor noștri. Și aceasta într-o manieră echilibrată, atât către est cât și către sud. Vom continua, de asemenea, să acordăm atenție acestui echilibru uh, pentru ca să ținem cont de fiecare partener în politica europeană de vecinătate și pentru ca să ne asigurăm că relațiile cu partenerii noștri sunt uh, continuate într-o manieră nediferențiată, care să nu țină cont de diferențele geografice, ci mai degrabă de angajamentele fiecărui partener și de nivelul de angajare a fiecăruia dintre acești parteneri în ceea ce privește aceste obiective. Folosesc această ocazie pentru a menționa de asemenea că am uh, decis să ne acordăm mai mult timp pentru finalizarea comunicării în domeniul politicii europene de vecinătate. Încercăm să fim mai expliciți în ceea ce privește diferențele în munca, în practică și uh, în, în toată această regiune. Iar Uniunea Europeană este gata să ofere mai mult atunci când se oferă mai mult. Iar toate Comentariile pe care le-am putut citi în comunicarea de ultimă care a fost făcută de curând sunt importante. Sunt de asemenea multe lecții pe care trebuie să le învățăm din ultimele evenimente și din uh, întâmplările pe care, de care, la care am fost martor cu uh, vecinii noștri din Est. Vă amintiți că am spus că pe 20 aprilie va avea loc un eveniment important și spuneam că dacă avem acest termen, și Parlamentul va putea să mai reacționeze și să se mai, și mai reflecteze la evenimentele care au loc și să se gândească cum ar trebui acestea să se oglindească în relația noastră cu fiecare vecin. Înainte să închei, permiteți-mi, vă rog, să mai folosesc câteva minute pentru a vă spune câteva cuvinte despre fiecare țară. În Tunisia, Guvernul de tranziție a făcut pași importanți înainte. Partidele politice au fost liberalizate, S-a garantat libertatea de asociere și de exprimare, s-a extins aceasta și s-au, uh, se vor organiza alegeri pentru o nouă adunare constituțională. Uniunea Europeană a, bine, a salutat această uh, inițiativă și am asigurat că vom susține acest proces de tranziție democratică și inclusiv vom susține pregătirile pentru alegeri. Am lansat deja anumite acțiuni pentru a susține societatea civilă și statul de drept și vom încerca să susținem în continuare și economia tunisiană. În Egipt am fost în contact permanent cu autoritatea de tranziție. Înaltul reprezentant, uh, doamna Catherine Ashton, va putea să vă raporteze despre vizita sa din această săptămână de la Cairo, în care a avut ocazia să se întâlnească pe lângă a, alte personalități și cu premierul acestei autorități. Sperăm că aceste schimbări vor uh, duce de asemenea un, uh, vor, vor duce către un guvern uh, stabil în această țară și noi ne-am arătat dispuși să mobilizăm și resurse dacă se fac reformele necesare, fără să avem pretenția să dictăm soluții, dar suntem gata să ajutăm atunci când Egiptul ne cere ajutorul. Deja am intensificat susținerea noastră către societatea civilă din Egipt. Alte țări din această regiune au trecut prin uh, dezvoltări uh, și evoluții pozitive. De exemplu, regele Marocului a um, explicat că dorește să supună mai multe aspecte legate de reformă în unui referendum, dar și regele Iordaniei a decis că va face un referendum în acest sens. Uniunea Europeană urmărește cu atenție aceste evoluții pentru a vedea dacă procesul de democratizare în aceste două țări se poate accelera. Dar apoi mai avem și alt caz, Libia. Bineînțeles că diferențele cu această țară sunt evidente. Suntem cu toții de acord, cred că poporul libian are, uh, șans, are dreptul la o șansă egală cu celelalte popoare din vecini, din Tunisia, din Egipt și așa mai departe. Pe 11 martie, Consiliul European a luat o poziție foarte clară în legătură cu Libia și în ceea ce privește guvernul din Libia. Vom rămâne coerenți față de această linie politică pe care am stabilit-o și încercăm de asemenea să garantăm o coordonare apropiată cu coordonatori care lucrează uh, pentru ONU, dar și cu Liga Arabă și cu Uniunea Africană. Contactele au fost deja începute și probabil vor continua în urma Consiliului European cu sugestii de a organiza un summit comun pe tema Libiei pentru ca Uniunea Europeană, Liga Arabă și Uniunea Africană să se afle împreună la aceeași masă pe această temă. Uniunea Europeană este de asemenea puternic angajată în ceea ce privește ajutorul umanitar la granițele Libiei și în interiorul țării. Până acum, Uniunea Europeană și statele membre au uh, mobilizat 71 de milioane de euro și mai multe ajutoare probabil vor uh, fi strânse pe parcurs. Facem tot posibilul, de asemenea, să asigurăm o repatriere rapidă a cetățenilor țărilor terțe care sunt uh, blocați momentan la granițele Egiptului și ale Libiei. În ciuda eforturilor puternice pe care le-am făcut până acum, capacitatea de evacuare a persoanelor este sub fluxul migratoriu și aceasta s-ar putea să se înrăutățească chiar în următoarele zile. Ne uităm cu mare îngrijorare la situația militară care evoluează probabil în favoarea regimului Gaddafi fiind dat că discuția se va concentra acum mai ales la Consiliul de Securitate al ONU, aceasta nu înseamnă însă că Uniunea Europeană nu rămâne și ea implicată. Consiliul uh, European a spus de asemenea că um, colonelul Gaddafi trebuie să părăsească cât mai repede Libia. Pentru Uniunea Europeană aceasta are consecințe însă pentru politica noastră vis-a-vis de Libia. Este important să menținem un canal de comunicare Trebuie însă să încercăm să ne asigurăm și că se face mai multă presiune pe guvernul actual și să ne gândim la posibilele scenarii care ar putea urma în următoarele luni. Consiliul discută deja despre măsurile restrictive împotriva regimului Gaddafi. Aceasta ar putea să implice reducerea resurselor care sunt puse la dispoziție regimului momentan. Aceste opțiuni ar avea consecințe negative pentru unele companii ale Uniunii Europene, dar trebuie să fim consecvenți cu poziția pe care am luat-o cu ocazia Consiliului European. Trebuie de asemenea să ne gândim cum am putea să ne implicăm într-un dialog mai intens cu opoziția din Libia. Și în final, Uniunea Europeană se gândește la diferite opțiuni cu privire la operațiunile de PES, din domeniul PESA, dar nu vreau să intru în detalii în acest domeniu. Domnule președinte, stimați deputați, suntem în momentul de față confruntați cu schimbări și provocări istorice. Instituțiile europene au o responsabilitate puternică și trebuie să facă față acestor situații. Și eu sunt convins că pot conta pe colaborarea Parlamentului European, astfel încât Uniunea Europeană să adopte politicile necesare și să susțină instrumentele deja existente pentru a putea să facă față acestor provocări. Vă mulțumesc! Grazie, signor Commissario. O, uh, 14 inter... Mulțumesc, domnule comisar. Sunt 14 persoane care doresc să ia cuvântul și avem jumătate de oră pentru această dezbatere. Deci nu pot decât să vă limitez timpul de intervenție. Prima persoană care ia cuvântul, domnul Panțeri, care este președintele delegației pentru relațiile cu țările Magrebului. Două minute, vă rog frumos, domnule Panțeri. Sper, spero anche meno. Bine, voi încerca să fiu chiar mai succint de atât. Vreau să-i spun uh, domnului comisar că dacă ar fi să oferim uh, premiul Oscar aici, la Uniunea Europeană, el ar fi primul candidat pentru un premiu din partea Comisiei. Dacă ne uităm la ce au făcut cei din Consiliu și uh, Comisie pe marginea acestui subiect, avem impresia că nu facem uh, nimic pentru alte state decât Tunisia. Tunisia, într-adevăr, se îndreaptă uh, acum înainte pe calea progresului. Nu știu ce se va întâmpla în uh, Egipt în momentul de față. Există îndoieli, vom avea un referendum în cur- curând. Dacă cetățenii spun nu, discuțiile se redeschid. În Libia ne aflăm în pragul dezastrului. Nu avem absolut niciun fel de putere. Riscăm să avem un glas irelevant. Nu mă tem doar de pierderea credibilității noastre la nivel internațional, ci consider că în acest context ar trebui să transmitem următorul mesaj. Întoarcerea lui uh, Gaddafi ar putea să reprezinte un fel de model pentru uh, Siria și Algeria, spre exemplu, care se așteaptă acum ca liderul libian să recâștige puterea. Deci, pornind de la asta, dați-mi voie să fac câteva com- comentarii. Există câteva riscuri aici. În primul și în primul rând, am putea dezamăgi societatea civilă din nordul Africii. O mare problemă. 2. Am putea de asemenea dezamăgi cetățenii europeni, pentru că ei văd că avem multe discursuri care nu se concretizează și asta este important. 3. Inițiativa în ceea ce privește Mediterana de Sud, la care, pe care o doriți dumneavoastră, s-ar putea să nu aibă niciun fel de greutate politică. Știu că discutați acum în cadrul politicii, discutați uh, aceste aspecte ale condiționalității, însă s-ar putea să nu aveți absolut niciun fel de interlocutor pentru uh, aplicarea acestor condiții. Domnul Salafranca, două minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc uh, din nou pentru că vă aflați în fața noastră pentru a ne prezenta noua comunicare promulgată de, sau publicată de către comisie. Da, vorbiți aici uh, despre câteva dintre deficitele pe care le are politica europeană în ceea ce privește uh, Mediterana de Sud. Ați uh, menționat câteva elemente interesante, precum facilitatea pentru societatea civilă din cadrul politicii pentru vecinătate, dezvoltarea instrumentului european pentru vecinătate și parteneriat, o, un alt aspect pe care l-ați menționat. De asemenea, vorbeați despre implementarea unor acorduri de liber schimb care ar putea duce de asemenea la îmbunătățirea situației asociațiilor și sindicatelor, etc., etc. Deci, dumneavoastră, ați spus că cu cât există mai multe reforme politice la fața locului, cu atât implicarea Uniunii Europene va fi mai mare. Ei, pornind de la aceasta, dați-mi voie să vă pun câteva întrebări. Spuneați că trebuie să revizuim finanțarea. Vorbiți despre rezerva strategică și despre mobilizarea aceasta. Care este suma la care vă referiți, de fapt? Asta a fost prima întrebare. A doua întrebare. Comisia Europeană este un organism politic. Spuneați că două state membre au uh, prezentat o propunere uh, Organizației Națiunilor Unite în Consiliul de Securitate. Care credeți că este situația în momentul de față în, în ceea ce privește uh, Libia? Pentru că știm cu toții ultimele declarații ale fiului lui Gaddafi. Vă mulțumim, domnule Salafranca. Doamna de Kaiser, care uh, îl reprezintă pe domnul președinte al grupului. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus și colegii mei, mă bucur foarte mult uh, să pot uh, vedea ce conține comunicarea Comisiei. Mă bucur de asemenea să aud că se înțelege că democrația este o aspirație a tuturor uh, popoarelor și că societatea civilă și populația civilă sunt elemente extrem de importante și că este nevoie de o democrație economică de asemenea și de mai multă dezvoltare în alte domenii. Acestea fiind spuse însă, când ascultăm și ce a spus domnul uh, Salafranca, există inițiative interesante, nu înseamnă însă că este vorba deja de o revoluție. Pentru că, din perspectivă principială, societatea civilă, economia, toate acestea erau deja menționate în acordurile pe care le aveam cu aceste țări. Pentru noi era subînțeles faptul că uh, lucrurile trebuiau să se desfășoare așa. De fapt, aceasta este imaginea Europei în relațiile sale cu lumea. Problema care a fost este mai degrabă punerea în aplicare a acestor aspirații ale noastre. Dumneavoastră ne propuneți câteva aspecte noi, câteva inițiative, poate ne propuneți de asemenea să se îmbunătățească anumite aspecte, dar totuși, din punct de vedere fundamental, nu faceți decât să încercăm să reparăm greșelile Cine a făcut însă aceste greșeli și cum s-au comis aceste greșeli? Asta este întrebarea cheie, de fapt, care mă interesează pe mine. În această comunicare și în felul în care ea va fi pusă în aplicare, vreau să spun că nu este o critică, mă bucur că va fi pusă în aplicare, vreau să întreb dacă vor exista mecanisme care să controleze greșelile care s-au făcut. Adică, ideea este să nu avem multă retorică și puține rezultate concrete. Întrebarea ei vom avea mecanisme de evaluare la care să aibă Parlamentul European acces, să fie implicat pe baza unor obiective clare și clar măsurabile. De câte ori nu am spus uh, că suntem de acord la rezoluțiile pe care le-ați uh, adoptat în legătură cu guvernul tunisian sau de câte ori n-am pus degetul pe ran în mai multe aspecte, fără ca să existe de fapt o modificare concretă. Eu aș pleda deci pentru mecanisme noi de control al coerenței politicii noastre și al coerenței mai ales al practicii cu discursurile pe care le avem și plecând de la această premiză, cred că vom putea evita mai multe greșeli pe viitor. În ceea ce privește Libia, nu vreau să vorbesc uh, prea multe, dar vreau să vă spun că mi-e rușine să fiu european în această seară. Mulțumesc, domnul Weigel, două minute. Gospod uh, gospod comisar, sam sunt član Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, și eu sunt un membru al grupului de monitorizare a, pentru Mediterana de Sud. Astăzi am, ne-am reunit pentru prima dată. Cred că pe viitor ne vom reuni mult mai des, asta și mulțumită bunăvoinței a, de care ați dat dovadă prin venirea dumneavoastră aici, în fața Parlamentului, pentru un schimb de opinii. Însă, mi s-a părut că discursul dumneavoastră sună ca un fel de requiem pentru revoluționarii libieni. Un requiem care este închinat tuturor celor care uh, Uh, și-au pus viața în joc pentru schimbarea, pentru realizarea schimbării uh, în Libia. Însă, cred că trebuie să facem mai mult decât atât. Astăzi am auzit în sala aceasta multe încurajări de genul nu trebuie să-i lăsăm pe libieni așa cum i-am lăsat la o parte pe bieții unguri în 1956, așa cum uh, am făcut-o și în anii 30 când a venit vorba de când a avut loc Revoluția Spaniolă. E drept, în momentul de față, nu putem face prea multe. Însă, cu toate acestea, propunerea constituirii unei zone de siguranță în uh, acea regiune care este controlată acum de revoluționari ar putea să se transforme într-o idee bună, o idee aplicabilă. Știm că în Srebrenica acea zonă de siguranță nu a dus uh, mai nimic bun celor care locuiau în respectiva zonă. Asta însă din pricina tuturor greșelilor comise de către statele din vest. Prin urmare, consider că această idee trebuie să fie discutată și uh, într-o manieră mai aprofundată în zilele următoare. Încă ceva. Vom uh, aloca multă atenție statelor care nu sunt menționate astăzi. Uh, Uh, de asemenea, uh, spre exemplu, Bahrain, nu putem să acceptăm ce se întâmplă acolo. De asemenea, am salutat uh, demonstrațiile din Libia. În momentul în care însă planificăm alocarea fond, modului de, modul de aplicare, de alocare a fondurilor în regiune, cine se va ocupa de lucrurile acesta? Domnul Tanoc, două minute. Domnule comisar, vă felicit pentru prima, primul discurs pe care îl țineți în fața comisiei noastre cu privire la ajutorul UE în sudul Mediteranei. Grupul meu uh, sprijină tranziția înspre democrația multi, pluripartită în zona arabă și în nordul Africii, însă știm că lucrul acesta nu poate să survină chiar atât de rapid. Uh, săptămâna trecută am înțeles că Comisia Electorală din Tunisia a refuzat să recunoască două partide islamiste pe motiv că ar fi neconstituționale. Ele aveau o platformă în care era stipulată discriminarea femeilor, uh, homosexualilor, etc. Uh, s-a considerat că această platformă este neconstituțională și sunt într totul de acord cu această decizie. Nu putem accepta ca asemenea partide extremiste să-și asume uh, un fel de mantie de democrație trebuie să sprijinim Egiptul și Tunisia și cred că investițiile în zona Mediteranei de Sud e, sunt necesare. Trebuie să facem aceste uh, investiții chiar dacă ar fi să luăm fonduri uh, alocate altor direcții pentru a sprijini zonele din Uh, Mediteranean de Sud. Aceste aceste investiții sunt absolut necesare pentru că dacă statele din sudul Mediteranei vor intra într-un colaps economic, gândiți-vă doar la fluxurile migratorii cu care ne-am confruntat noi aici în uh, Europa. E clar că avem nevoie, sau cei din, de la fața locului au nevoie de ajutor pentru a trece peste această pe, perioadă de tranziție. În ceea ce privește Gaddafi, Gaddafi am înțeles că Gaddafi, uh, în ceea ce privește Libia, am înțeles că Gaddafi și fiii săi uh, vor câștiga prin urmare, e un coșmar ceea ce se întâmplă în uh, Libia. E un coșmar pentru atât cei de, din zonă, cât și pentru noi toți la nivel mondial. Mă bucur uh, că avem o idee cât se poate de cristalizată, bine cristalizată în ceea ce privește atitudinea noastră vis-a-vis -vis de Libia. Pentru că dacă n-am avea această poziție clară, atunci am fi uh, trași la răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat în Kosovo și pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în Libia. Urmează domnul Fl- doamna Flătre. Avec beaucoup de plaisir aussi euh, la communication. Am citit și eu cu multă bucurie, într-adevăr, această comunicare, dar aceasta era înainte de decizia Uniunii Europene de a abandona democrații libieni în mâna bombelor lui Gaddafi. Și când ne uităm acum la ceea ce se întâmplă, într-adevăr, ți se strânge stomacul. Pentru că așa zisul, zisa mișcare de democrație și nevoia uh, Uniunii Europene de a fi aproape de democrație, de a nu-i lăsa baltă, mi se pare destul de dificil în acest context să citesc ceea ce s-a decis la nivelul Uniunii. Eu mă întreb, într-adevăr, dacă se conștientizează demonstrează, măcar în cadrul Serviciului Acțiunii Externe din Comisie, cât de grave consecințe va avea acest abandon al insurgenților libieni uh, în fața bombelor lui Gaddafi, în general în regiune, în general în ceea ce privește capacitatea noastră de a susține procesele democratice în curs. Eu cred că consecințele vor fi destul de înfricoșătoare. În al doilea rând, în Libia există 8.000 de persoane care au obținut statutul de refugiați din partea UNHCR-ului de la Tripoli. Aceste persoane nu fac parte dintr-un program. O mică parte dintre ei a reușit să părăsească țara, dar niciuna, niciun caz nu poate să se întoarcă în țara sa de origine. Deci pentru aceste persoane, cel mai rezonabil s-ar putea să afară să uh, găsim țări de adopție pentru uh, ele. Uniunea Europeană, bineînțeles, nu poate să promoveze o reinstalare a acestor persoane dacă ea personal nu oferă acest teritoriul său ca uh, teritoriu de stabilire. Aceasta a fost discuția de vineri și nu-mi vine să cred, mi se pare că ar fi o decizie extrem de nefastă pentru parteneriatul pe care îl dorim în sensul democrației și al prosperității comune cu țările din sudul Mediteranei. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Huntis acum, două minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φούλε, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν με... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Fule, îmi pare foarte rău să vă spun, dar cred că nu ați înțeles încă faptul că până acum măsurile Comisiei Europene și publicarea comunicării nu prea corespund cu realitatea. Dacă e să ne uităm acum la ce se întâmplă în uh, cadrul Uniunii Politice din cadrul Uniunii Europene și în legătură cu relația noastră cu spațiul mediteranean. Eu pot spune doar că am constatat că nu ați vorbit despre relațiile Uniunii Europene cu aceste țări. Am 15 uh, măsuri uh, aici în fața ochilor, le-am citit știu ce discutați la comisie și știu uh, care sunt țările despre care vorbiți și am avut următoarea senzație. Până în trecutul apropiat, Uniunea Europeană a colaborat cu acești dictatori i-a susținut cu diferite ocazii și de aceea Uniunea Europeană, de fapt, este corespunzătoare pentru situația care s-a creat acum și ar fi și răspunzătoare pentru a trebui să înlăture acum aceste dictaturi dacă aceasta se dorește. Și acum ce se întâmplă? Lăsăm mână liberă evoluției lucrurilor, nu ne impunem cerințele, ci lăsăm pur și simplu să curgă evenimentele. Mie nu mi se pare că există vreo structură sau vreo direcție clară în acțiunile dumneavoastră, stimate domnule comisar Fule, și am senzat senzația de asemenea că această politică defectuoasă care s-a practicat mereu în această regiune nu s-a corectat nici prin ultimele acțiuni. Acum aș dori să vă mai spun următoarele. Se supraestimează faptul că aceste declarații uh, se referă mm, numai la dictaturile care au uh, fost uh, în, au regimurile care au fost în momentan în, până acum la putere, ci este vorba și de aspecte economice pe care lumea din aceste regiuni se așteaptă să le îmbunătățim. Măsurile dumneavoastră să nu merg deloc în direcția aceasta unei creșteri economice sau o susținere în acest sens. În plus, ultimul punct, dumneavoastră mi se pare că nu preluați răspunderea pentru reacția la dictatură legăturile din aceste regiuni. Europa este responsabilă și trebuie să poarte răspunderea pentru faptul că acești dictatori trebuie să fie acum înlăturați de de funcțiile lor. Și aceasta sub egida Uniunii Europene și chiar sub egida înaltei reprezentante. Nu au existat până acum decât inițiative din partea domnului Sarkozy și cred că nu prea se iau lucrurile în serios aici. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum va trebui să reducem la un minut intervențiile următoare. Preda un minut. Mulțumesc, domnule președinte Uh, a vrea să fac mai întâi o observație. Cred că uh, suntem cu toii de acord asupra liniilor generale ale noului parteneriat, democratizare, societate civilă, stimularea creșterii economice. Um, și în afară de uh, acest acord, sigur că, așa cum au sugerat și colegii mei, trebuie să punem, trebuie să punem în concordanță criteriile și angajamentul nostru concret am două întrebări foarte precise uh, prima este legată de tema diferențierii de chestiunea diferențierii uh, și uh, mai precis a vrea să tiu dacă în viitorul apropiat comisia intenionează să adopte o foaie de parcurs clară referitoare la acordarea statutului avansat. mesajul nostru din parlament a fost clar în acest sens. în al doilea rând uniunea pentru mediterană documentul menționat deja uh, vorbește despre eșec, nu sunt indicate piste pentru dezvoltarea Uniunii pentru Mediterană. Mulțumesc! Grazie, onorevole Preda. Onorevole... Mulțumesc, domnule Preda. Doamna Gomez, un minut. Um, Commissioner, your paper is very good, but... Domnule comisar, documentul dumneavoastră sună foarte bine, dar nu va avea absolut nicio valoare în cazul în care vom eșua în cazul Libiei. Iar, doamnei Ashton, puteți să-i spuneți din partea noastră că se poate duce la celălalt capăt al lumii pentru a aduna informații și să rămână acolo în cazul în care nu va reuși să salveze poporul libian. Alături de noi, bineînțeles. Sunt de acord cu vorbitorii mei. Uh, că trebuie să ne amintim de fețele oamenilor pe care i-am întâlnit la Benghazi. Vorbeați despre companiile Uniunii Europene care se tem, din câte spuneți dumneavoastră, că ar putea fi afectate de înghețarea bunurilor. Noi credem că tocmai acesta este motivul pentru care întârziem luarea de măsuri. Poate că tocmai de aceea tăcem uh, în ceea ce privește Bahreinul și de asemenea suntem conciliatori în ceea ce privește Arabia Uh, saudită. De ce nu am înghețat bunurile lui Mugarat, o, Mubarak? O uh, delegație a Uniunii Europene merge în Egipt. Vrem un răspuns la această întrebare. Încă ceva, o serie de colegi, precum doamna Flătre, doamna de Kaiser, etc., au încercat de-a lungul anilor să ia legătura și să păstreze legătura cu cei care luptă acum pentru democrație în nordul Africii. Deci Parlamentul a avut un rol important, iar cei din comisie ar putea să folosească aceste bune practici ale noastre. Domnul Milan Mon pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, prețuiesc această nouă tendință a politicii europene. De asemenea, prețuiesc și această nouă comuni- comunicare a Comisiei. Se pare că se pune accent pe dinamism, se, este sprijinită schimbarea uh, care a fost generată de aceste revoluții. De asemenea, se reflectă la parteneriatul aprofundat, în, avansat în anumite condiții. Da. Se se prea poate ca investițiile Uniunii Europene care ar putea fi făcute în uh, zona respectivă să aibă doar de câștigat de pe urma tuturor instrumentelor pe care le-ați uh, menționat aici. Și uh, în raportul uh, pe care l-am promulgat săptămâna trecută la Strasburg vorbeam despre comerț și despre agricultură. Se vorbea despre diferitele dificultăți cu care se confruntă agricultura europeană și vorbeam că cetățenii sunt cei, agricultorii sunt cei care suferă mai întâi de toate, industriașii sunt întotdeauna de partea uh, câștigătorilor. Dar uh, Cred că pornind de la aceasta, trebuie să ne gândim și la agricultură, agricultura care este dezavantajată în Europa. Domnul Chiro Kirilov, pentru un minut. Da, domnule comisar, sunt, vă bucurați întotdeauna de sprijinul meu și vă sprijin și în ceea ce propuneți acum. Vreau însă să vă rog să reacționați la un uh, scenariu foarte realist. Peste câteva zi, zile, armatele lui Gaddafi ajung la Benghazi. Ce se va întâmpla în momentul acela? Sângele va curge, în mod absolut evident. Avem nave europene și nave americane care cred că se află în apele internaționale, aproape de coasta uh, Libiei. Noi, în calitate de politicieni, ce vom spune? Există două posibilități. Pe de o parte, putem să încercăm a-i salva pe oamenii de acolo. O altă posibilitate ar fi să le spunem să fugă pentru că din Benghazi, pentru că dacă rămân acolo e, e îngrozitor pentru noi toți. Mulțumim, domnule Kirilov. Domnul Ungureana, Ungureanu, un minut. Thank you, Chairman. Uh, Commissioner... Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Pe 16 februarie o scrisoare consemnată de Franța, Spania, Slovenia și Malta a fost adresată doamnei înalt reprezentant Ashton. S-a spus de asemenea că um, Estul este subfinanțat în timp ce uh, alte zone sunt suprafinanțate, că ar trebui, de exemplu, să se sporească, um, invers, mă scuzați, să se sporească finanțarea în sud pe uh, spinarea Estului. Aceasta însă se baza pe statistici neprecise și a fost un semnal dezastros către Est și a creat de asemenea un antagonism nesănătos între Sud și Est. Care este analiza dumneavoastră a acestei inițiative și care este impactul ei pe politica europeană de vecinătate? Vă mulțumesc! Eh, grazie, onorevole Ungureanu. Mulțumesc, domnule Ungureanu. Și acum, în final, are cuvântul domnul Loh, doamna Lohbilar cu un minut timp de vorbire. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Am analizat principiile comunicatului dumneavoastră în Comisia pentru Drepturile Omului și nu am primit prea multe răspunsuri la întrebările pe care le-am pus. În primul rând, întrebarea doamnei Flotre: Ce se întâmplă cu migranții din Somalia sau din Eritrea, unde UNCHR-ul a cerut deja de joi ca Uniunea Europeană să se ocupe de ei, să ajute de evacuare și la, la evacuare și la primirea acestora. În al doilea rând, în programul dumneavoastră ați descris activitățile Frontex. În acest context trebuie să apere frontierele, în același timp să și apere. Cum se poate uh, armoniza aceasta cu Financial Times-ul de astăzi, care spune că Italia a refuzat să preia un vapor cu uh, refugiați din Libia, deci dintr-o țară în război civil? Ce puteți face pentru ca refugiații din, uh, din țări în care domnește războiul civil să poată fi preluați totuși în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, doamnei uh, Lochbiller. Mai avem acum patru minute înainte să expire, de fapt, reuniunea noastră. Vom uh, depăși însă cu un sfert de oră și vom încerca să-i acordăm tot timpul uh, acesta domnului comisar pentru a da răspunsurile. Vă rog, domnule comisar. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Ascultându-vă de la început, pot să vă spun că mi se pare foarte valoros uh, acest schimb de impresii cu dumneavoastră, de opinii și vă mulțumesc pentru întrebări. Trebuie spus însă, pentru corectitudine, că de fiecare dată când ne întâlnim în această, acest parlament, toate um, ideile care se vehiculează atât în statele membre cât și uh, la Bruxelles, la Comisie, la uh, Parlament, la Consiliu, își găsesc uh, ecouri. Sper ca felul în care s-au purtat discuțiile până acum să nu fie alterat. O serie din întrebările pe care le-ați adresat au fost destul de specifice. cu siguranță unele întrebări sunt mai bine adresate către, doamnei Ash, către doamna Ashton, cred. Pentru că probabil înțelegeți că eu, care sunt responsabil cu abordarea comunitară, deși am o simpatie puternică cu multe din afirmațiile pe care le-ați făcut, nu pot să vă răspund prea precis, având în vedere circumstanțele. Însă probabil știți că nu mă dau în lături de la a folosi orice ocazie în, într-un cerc restrâns, fără să-mi exprim o preferință politică, pentru a discuta aceste aspecte într-o manieră mai uh, amplă. Raportul pe care vi l-am prezentat astăzi se referă mai ales la viitor și mă bucur că putem privi în viitor. Am făcut mai multe comentarii astăzi și uh, alte comentarii cu alte ocazii cu privire la felul în care se pot face compromisuri în anumite domenii și uh, că um, am spus și faptul că până acum abordările erau ușor uh, prea limitate, prea pe termen scurt. Dar voi avea nevoie de susținerea dumneavoastră. Într-adevăr, dumneavoastră ne oferiți o, un parteneriat uh, pentru schimbare cu Comisia și sperăm că de data aceasta acesta să reușească. Ceea ce este important să înțelegem este că în comunicarea pe tema țărilor sud-mediteraneene, noi am încercat să răspundem la mai multe chestiuni politice. Am încercat să răspundem la întrebarea ce este gata să facă Uniunea Europeană și cât de departe este gata ea să meargă în uh, cazul uh, vecinătății sudice, în legătură cu țările care sunt pe o cale democratică și se află într-un proces de tranziție. Însă mai sunt și alte întrebări mai dificile despre ce vom face cu acele țări care nu vor să îndeplinească reformele. Ce facem cu țările care în continuare nu aplică, de fapt, schimbările uh, din această regiune în aceeași măsură, care nu țin pasul cu ele. Poate că este important, deci, să înțelegem că acest com- această comunicare pe care o adoptăm astăzi nu este adoptată izolat, ci în context. Este vorba de procesul de revizuire al politicii europene de vecinătate, care este în curs și care trebuie să ne ofere tuturor răspunsurile la aceste întrebări mai dificile de care vorbeam nici nu vom, ne vom da în lături să răspundem la întrebările, de la răspunde de la, la întrebările pe care le-am primit din partea acestei comisii de mai multe ori. Deci, de fapt, miza acestei parteneriat, atât pentru zona de est și zona de sud, trebuie determinate. Pentru mine această abordare complexă oferă atât instrumentele, cât și strategia și viziunea necesară care este mecanismul pe care va trebui să-l asigurăm pentru ca lucrurile să funcționeze de data aceasta. Pe de o parte pot să vă garantez angajamentul meu față de această comisie a Parlamentului. Un al doilea element este angajamentul meu și angajamentul întregii comisii față de această vecinătate ceea ce a fost menționat atât de înaltă reprezentantă cât și de președintele Barroso. Politicile de vecinătate vor defini aceste schimbări și sunt foarte bucuros să constat că politica Comisiei nu este numai în mâinile mele, ci din ce în ce mai mult și în mâinile colegilor mei din Comisie. Și un al treilea element este faptul că pentru prima dată, printr-un instrument post-Lisabona, avem posibilitatea de a folosi fondurile noastre acolo unde avem interese clare, adică nu vom mai avea o abordare necoordonată sau concurențială în ceea ce privește politica comună de securitate pe de-o parte și uh, alte politici pe de alta sau politica de vecinătate pe de alta. Avem serviciul de acțiune externă, avem uh, alte servicii ale comisiei și uh, probabil și o consultare zilnică care să ne permită să ne aplicăm valorile și interesele uh, interesele tuturor în aceste noi politici. În Colegiul Comisarilor am întrebat astăzi pe președintele Comisiei și pe colegii mei comisari dacă se pot concentra pe urmările acestui comunicat pe care am adoptat-o pe 8 martie. Ne pregătim uh, în cele 25 de măsuri, la toate cele 25 de măsuri, spunând că și Comisia este responsabilă spunând că este nevoie de o foaie de parcurs pentru a implementa aceste măsuri. De asemenea, am uh, cerut Colegiului de Comisari să susțină un grup de acțiune un, care să se asigure că cele 25 de instrumente să fie implementate și uh, să fie implementate coordonat. În acest steering group vom avea reprezentanți atât din Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii cât și din partea Comisiei. Am început astăzi un proces important și necesar care va continua mai multă vreme. Ne uităm la programele naționale indicative a tuturor vecinilor. Am început cu vecinii din sud, dar ne uităm și la vecinii din est. Și încercăm să analizăm dacă avem programele de asistență financiară și tehnică pentru toți aceștia. Sigur că acolo unde spunem că dorim să le avem, trebuie să verificăm și că există. Și dacă nu este cazul, vom încerca să ne concentrăm pe aceste aspecte care lipsesc. Voi reveni, desigur, în Parlamentul European pentru a participa în ce cadru doriți dumneavoastră la discuții pe această temă pentru a mă asigura că aveți încredere și știți că lucrurile se desfășoară transparent și că vom face exact ceea ce spunem. În legătură cu întrebarea domnului Salafranca pe tema revizuirii finanțării, pe lângă mobilizarea fondurilor pentru a putea îndeplini obiectivele pe termen scurt, ne concentrăm și pe programele naționale indicative. De exemplu, un miliard de euro pentru 2011-2013, acesta este Uh, suma prevăzută pentru întreaga regiune. Dar ne gândim și, uh, și analizăm și uh, linia bugetară 4. Nu avem bani peste tot care să ne aștepte să îi folosim. Dar ne uităm la programele actuale în curs și comparăm aceste programe cu nevoile vecinătății noastre și ne întrebăm întrebările și ne întrebăm următoarele. Avem nevoie de aceste, aceste fonduri suplimentare sau vom folosi aceste fonduri mai bine dacă le folosim în vecinătatea noastră. Cred că este prea devreme să discutăm despre aceste lucruri în această amploare, dar Suma de bani de care vorbim este destul de impresionantă. La aceasta se adaugă și o a patra sursă de finanțare, parteneriatul dintre instituțiile financiare internaționale pe care cu aceste țări pe care îl susținem, încercând să găsim și uh, metode inovatoare de finanțare, cum ar fi de exemplu, mecanismele uh, comune sau folosirea mai bună a facilităților financiare existente. Revizuirea procesului uh, uh, din cadrul liniei 4 s-a terminat și primul lucru pe care îl vom face este că vă vom contacta pe dumneavoastră și vă vom informa despre ce fonduri vorbim de fapt. Doamna de Kaiser a pus o întrebare foarte importantă în legătură cu mecanismul de control. Voi încerca să răspund la ea. Sunt trei maniere în care putem să ne asigurăm că va funcționa data viitoare. Suntem cu toții atenți la și încercăm să ne gândim la acest aspect, nu numai noi birocrații de la Bruxelles, ci și statele membre. Ca schimbările dramatice pe care le vedem în momentul de față să fie urmate nu numai de retorică, ci și de fapte concrete. Sunt convins că avem uh, mecanismele necesare în momentul de față pentru a răspunde la aceste elemente. Faptul că Parlamentul joacă un rol foarte important este evident. Doamna Flotre a întrebat despre grupul special al refugiaților și uh, despre statutul special al acestora. Eu nu am fost prezent la Consiliul European de vineri, dar știu că săptămâna trecută în Colegiul Comisarilor această problemă a fost uh, dezbătută, adusă în atenția comisarilor și doamna comisar Georgieva s-a angajat să contacteze statele membre și să găsească o soluție pentru cât mai mulți refugiați posibil. Cred că din ceea ce am spus veți putea trage concluzia că în momentul de față nu sunt adeptul unui transfer de fonduri de la est către sud. Dar eu cred că înțelegeți că sunt uh, pentru a folosi fondurile acolo unde se întâmplă lucruri. Adică atunci când spun lucruri, spun um, reforme, tranziție democratică, schimbări. Și sper ca și restul Europei să se gândească la schimbările din acest uh, Parlament din această regiune, mă scuzați, și sperăm ca și partenerii noștri de la Est să folosească cât mai bine aceste fonduri pe care le au la dispoziție. Problema drepturilor omului a fost una dintre ultimele întrebări. Este foarte importantă Am semnalat deja colegilor mei că voi fi dispus să, răs- să vorbesc în fața subcomisiei pentru drepturile omului și uh, va fi de asemenea important să pot face acest lucru atunci când e vorba de o configurare nouă a politicii europene de vecinătate. Mă voi opri aici, domnule președinte. Magnifico. <clears throat> Non solo preciso, ma anche concis. Nu numai că sunteți precis, dar sunteți și foarte concis. Cred că dumneavoastră sunteți printre comisarii care sunteți cunoscuți la noi în comisie ca fiind cei mai eficienți, dintre cei mai eficienți. Sigur că delicatețea acestor, acestor teme nu poate să dea uh, satisfacție tuturor celor care ar fi dorit mai multe detalii și care ar fi dorit să intre, bineînțeles, mai în, și în alte aspecte, dar uh, oricum uh, aspectele pe care le-ați menționat vor fi urmărite și pe viitor. Vă urăm numai bine pentru a putea continua aceste proiecte și sperăm ca și dumneavoastră să fi primit din partea noastră câteva idei la care să puteți reflecta la nivelul instituțional la care lucrați dumneavoastră. Încheiem așadar în acest moment și ne revedem pe 22 martie la ora 9 la reuniunea comisiei noastre. Vă urez o seară bună și se suspendă ședința.